morning. Bună dimineața! Bună dimineața, dragi colegi! Bine ați venit la reuniunea Comisiei Regii. Îi urăm bun venit, doamnei Corina Crețu, comisar desemnat pentru politica regională. De asemenea, îi urez bun venit domnului Lebrun, președintele Comitetului Regiunilor, și colegilor de la Comisia Europeană și de la Consiliu. Această reuniune este transmisă pe internet, așadar o pot urmări și cetățenii care se află departe de Bruxelles acum sau mai târziu, pentru că înregistrarea va fi disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Orientările pentru aprobarea Comisiei sunt stabilite în anexa 16 din regulamentul de procedură. Se spune acolo că Parlamentul evaluează comisarii desemnați pe baza competențelor lor generale, a angajamentului european și a independenței personale. De asemenea, le evaluăm cunoștințele legate de portofoliu și abilitățile de comunicare. Doamna comisar desemnat a răspuns deja la un chestionar pregătitor. Răspunsurile sale în scris au fost transmise membrilor comisiei în toate limbile. Aș dori să vă explic acum structura audierii. La început, doamna comisar desemnat este invitată să facă o declarație introductivă de până la 15 minute. După aceea, avem uh, timp prevăzut pentru 45 de întrebări din partea membrilor comisiei noastre iar doamna comisar va fi rugată să răspundă la fiecare conform principiului ping-pong, întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Vom începe cu o rundă de întrebări din partea liderilor celor șapte grupuri politice reprezentate în comisia noastră. Cinci minute sunt alocate fiecăruia. Un minut întrebare, două minute răspuns, un minut întrebare suplimentară, un minut răspuns. În a doua rundă vom avea 38 de întrebări. 3 minute avem pentru fiecare, 1 minut pentru întrebare, 2 minute pentru răspuns. Apoi am să-i dau cuvântul domnului Lebrun, președintele Comitetului Regiunilor, pentru o scurtă declarație. La sfârșit, doamna Corina Crețu, comisar desemnat pentru politica regională, va mai avea 5 minute pentru o scurtă declarație finală. Timpul de vorbire este alocat în funcție de metoda DONT, iar ordinea intervențiilor a fost stabilită de grupurile politice. Întrebările nu sunt grupate pe subiecte. Aș dori să mai subliniez că este esențial ca toți vorbitorii să respecte limita de timp pentru întrebări și răspunsuri. Dacă depășiți timpul alocat, vom uh, fi în întârziere și unii colegi nu vor mai putea să ia cuvântul. Ca și la plenară, vom avea un cronometru care va arăta cât timp ați vorbit. Interpretarea este disponibilă în 23 de limbi. Toți vorbitorii pot, deci, să-și folosească limba maternă, dar vă rog frumos să nu vorbiți prea rapid, spune doamna președintă. După aceste observații, sper că procedura este clară Deschid dezbaterea. Și aș dori să dau acum cuvântul doamnei comisar desemnat pentru o prezentare de cel mult 15 minute. Această expunere orală va fi urmată de întrebări și răspunsuri. Vă rog, doamnă Crețu, aveți cuvântul. Doamna prezident, honorable members of the European Parliament. Doamnă președinte, stimați deputați în Parlamentul European, dragi colegi, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să fiu comisar desemnat pentru politică regională și bineînțeles că sunt aici pentru ca să cer și sprijinul dumneavoastră. Știu cât de important a fost rolul acestui, acestei comisii în negocierea noului cadru legislativ și aș vrea să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și tuturor raportorilor pentru acest efort uh, colectiv pe care l-ați depus. După un proces de negociere intens de doi ani, avem uh, acum un pachet legislativ pe politica de coeziune. Știu că această comisie are acum și membrii noi care au o experiență foarte mare în domeniul și sunt convinsă că acest lucru va aduce o valoare adăugată clară activității noastre în următorii ani. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului comisar Hahn, care a conlucrat cu această comisie îndeaproape pentru a reforma politica aceasta. După cum știți cu toții, politica regională este o expresie a solidarității în cadrul modelului social de piață european. Este o caracteristică unică a integrării europene și de aceea astăzi când ne uităm spre orizontul ieșirii din criză, politica regională este un instrument cheie pentru a putea susține investițiile în economia reală. Ne oferă de asemenea și posibilitatea de a transmite un semnal clar că beneficiile integrării trebuie să fie împărțite între nord și sud și est și vest, pentru că avem nevoie de o economie competitivă pentru toți cetățenii. De aceea eu consider că politica regională va aduce o contribuție esențială în strategia domnului Juncker pentru creștere și um, locuri de muncă și pentru o relansare a economiei, pentru o bunătățire a tuturor sectoarelor serviciilor publice, a autorităților publice, a societății civile și a organizațiilor acesteia. Această politică va fi de asemenea foarte importantă pentru prioritățile Comisiei în domeniul inovării, întreprinderi mici și mijlocii, piața unică digitală, Uniunea energetică și uh, obiectivele de climă, de mediu, incluziune socială. Acest lucru se va întâmpla însă printr-o manieră mult mai specifică față de fiecare uh, dintre actorii implicați, fie că este vorba de capitale sau de regiunile periferice și ultraperiferice. Cred că acesta este marele punct forte al acestei politici regionale, pentru că poate să implice actorii regionali și locali și să construiască pe diversitatea Europei de peste 270 de regiuni și peste 500 de milioane de cetățeni. Această politică nu este un mecanism de transfer fiscal și nu este nici un instrument de susținere bugetară. Nu este vorba aici nici de caritate sau de generozitate a celor mai bogați față de cei săraci. Sunt convinsă că prin investiția în regiunile noastre, în economia reală și în oamenii din aceste regiuni, ajutându-i să ajungă la un potențial maxim economic, vom putea să avem o economie europeană mai puternică. Aceasta este o uniune în care totul este mai important decât suma tuturor părților. Vreau să vă spun câte ceva despre politicile, prioritățile mele politice dacă sunt confirmate în acest post. Prioritatea mea absolută de astăzi este să mă asigur că vom uh, maximiza contribuția politicii regionale la crearea de locuri de muncă și creștere economică. Reforma la care această uh, comisie a contribuit atât de mult stabilește această politică ca una din pilonii, unul din pilonii de investiții în uh, politicile viitoare. Important este acum în această politică rezultatul și evaluarea acestuia, foarte importantă de asemenea pentru ieșirea din criză. Trebuie să negociem programe de calitate operaționale pentru următoarele șapte ani. Trebuie să transferăm bunele intenții din acordurile pe care le avem în programe operaționale care pot face o diferență. O diferență de calitate în calitatea vieții pentru toți cetățenii din Europa și pentru cei mai dezavantajați, pentru șomeri sau pentru acele teritorii din Uniunea Europeană care sunt uh, mai degrabă amenințate de riscul de a se destrăma. Aș vrea să vă spun foarte clar că, din punctul meu de vedere, programul uh, de calitate nu trebuie să aibă de suferit și programarea de calitate. Pentru a putea face față acestei program, provocări, trebuie să ne asigurăm că noul cadru uh, de reglementare poate să aducă rezultate concrete concentrându-ne pe, mai mult pe performanță, asigurând că toate prevederile de condiționalitate pentru aceste fonduri sunt respectate și, de asemenea, creând uh, legături foarte strânse cu prioritățile europene și cu cadrul de guvernanță economică și cu o concentrare mai puternică pe aspectele teritoriale. Într-o lume în care resursele publice sunt din ce în ce mai puține, ecuația e foarte simplă. Programe mai bune înseamnă locuri de muncă mai bune și mai multe relansare economică. Vreau să facem acest lucru în colaborare strânsă cu colegii mei care sunt responsabili pentru politicile sectoriale similare, pentru ca să găsim în cadrul Comisiei sinergii și pentru a putea susține prin activități uh, în cadrul comunității toate aceste proiecte. Vreau să vă cer, uh, în primul rând, susținerea pentru ca să transmitem un mesaj către statele membre, pentru ca perioada de programare 2014-2020 să nu mai fie business as usual, avem o oportunitate unică și trebuie să facem tot posibilul pentru a folosi fiecare euro din bugetul european. Sunt convinsă că avem cu toții aceleași drepturi și în același timp aceleași obligații. Și dacă a fi vorba de obligații, cred că beneficiarii principali ai politicii de coeziune au obligația morală față de toți contribuabilii din Europa să folosească la maxim banii pe care îi primesc prin aceste eforturi de solidaritate comună. Aceasta este o oportunitate enormă de dezvoltare pentru noi în Europa și trebuie să ne arătăm angajamentul față de proiectul european, aducând rezultate concrete. După cum am spus înainte, împreună suntem mult mai puternici decât dacă ne izolăm unul de altul. După cum s-a prevăzut în reglementări, salut această oportunitate de a vă prezenta aici, în fața Comisiei pentru Dezvoltare Regională, anul viitor, raportul cu privire la rezultatul negocierilor în cazul în care sunt confirmată comisar. Apoi, capacitatea instituțională și bunea guvernanță sunt o cale importantă către o bună dezvoltare. Este convingerea mea că acesta este un lucru mai important decât fondurile și este o precondiție pentru ca politicile noastre să aibă succes. Trebuie să construim o administrație publică de calitate peste tot, mai ales în statele membre mai puțin dezvoltate. Aceasta va fi pentru mine o prioritate constantă, să accelerez implementarea programelor în curs, să construiesc destulă susținere pentru capacitatea instituțională în programele noi și să susțin statele membre în perioada următoare de programare. Strategiile economice eficiente au nevoie de parteneriate private și publice, PPP, și au nevoie de obiective puternice. Avem nevoie de parteneriate de calitate care să poată juca un rol important în aceste programe. Se pot învăța multe, în general, în Europa de la bunele practici care sunt dezvoltate de către regiuni, de către orașe, de către ONG-uri și autoritățile locale. Și de aceea doresc să folosesc toate oportunitățile pe care le folosește acum rețeaua, pe care le oferă rețeaua urbană pentru a putea lansa proiecte pilot pentru ca să facem un schimb de experiențe. În al treilea rând, sunt foarte convinsă că trebuie să folosim la maxim posibilitatea de a simplifica viața beneficiarilor acestor politici, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Trebuie să facem mai mult pentru ca să ascultăm IMM-urile care au dubii, de exemplu, față de primirea de susținere din partea acestor politici, cărora li se pare câteodată un proces prea birocratic, prea lung. În acest sens, cadrul de reglementare oferă multe posibilități pentru ca să susținem beneficiarii respectivi și vreau să lucrez cu statele membre pentru ca să ne asigurăm că toate aceste potențiale sunt folosite la maxim. În primul rând, fiind dat că politica de coeziune este o treime din bugetul european, voi avea mare grijă la toate măsurile care vor fi necesare pentru ca să ne asigurăm că aceste fonduri sunt gestionate cum trebuie, în armonie cu reglementările financiare și cu principiile unui management sănătos financiar voi avea o toleranță zero față de fraudă și în același timp uh, voi vrea să ne concentrăm mai mult pe performanțele acestor politici și pe rezultatele pe care ele le aduc. Vreau să colaborez cu Comisia din Parlamentul European, Comisia Regii, pentru a vedea cum putem să discutăm despre aceste chestiuni mai în detaliu și cum putem să ne asigurăm că aceste politici sunt mai bine transmise către cetățeni. Cred că ceea ce a fost clar pentru noi a fost faptul că nu întotdeauna putem să afirmăm ceea ce facem atât de bine și să transmitem ce facem. Aceste discuții vor fi în același timp și o pregătire pentru cadrul următor bugetar pentru perioada de după 2020. Aș vrea să mă angajez într-o dezbatere largă pe această temă și aș vrea să implic Parlamentul European într-o fază foarte timpurie. Președintele Juncker ne-a dat liniile directoare pentru comisia viitoare și uh, a vorbit și despre revizuirea cadrului financiar multianual care ar trebui să fie folosit pentru cadrul 2016 în crearea de locuri de muncă, creștere și competitivitate în Europa. În acest sens, aș dori să vă asigur că vreau să avem un dialog constructiv, deschis despre toate chestiunile care țin de portofoliul meu posibil viitor și de principiile de bună guvernanță. După părerea mea, relația dintre Comisia Europeană și Parlamentul European ar trebui să se bazeze pe transparență, încredere reciprocă, respect și obiective comune în binele și spre binele cetățenilor. Iată de ce vreau să lucrez foarte strâns cu dumneavoastră pentru ca să încercăm să ne atingem obiectivele comune europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mă bucur foarte mult să avem un schimb de opinie acum în eforturile noastre comune de a face aceste politici un succes. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Crețu. Vă mulțumim, doamna Crețu. Acum începem cu prima rundă de întrebări. Domnul Van Nistelrooy. Eh, Crețu, welcome on behalf... Bun venit, doamna Crețu, din partea membrilor grupului PP, în lumea coeziunii și dezvoltării regionale. O lume nouă pentru dumneavoastră. Am renoit regulamentele Vorbim de peste 300 de milioane de euro de investiții, ați citat și dumneavoastră această sumă. Aceasta e vestea bună, dar care vestea proastă? Diferența dintre investiții și plăți, între credite de angajament și credite de plată. De unde dificultăți sporite cauzate de lipsa de lichidități pentru diverse proiecte și deci pentru beneficiari în întreaga Uniune Europeană. Suma acumulată la finele anului trecut era de 23,4 miliarde pentru coeziune și între timp această cifră crește. Cum vă gândiți, doamnă comisar de senat, și cum se gândește comisia să remedieze acest lucru? Trebuie să uh, putem avea încredere în dumneavoastră și cetățenii. Trebuie să aibă încredere în Uniunea Europeană că își va îndeplini obligațiile. Vă mulțumesc foarte mult! Doresc la rândul meu să vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut. Sunteți membru al acestei comisii de foarte mult timp și v-ați adus o contribuție esențială. Aveți dreptate, ne aflăm într-o situație dificilă și aceasta ne preocupă foarte mult, cum ați spus există probleme pe teren pentru beneficiari și vorbim despre aceste 23 de miliarde de euro uh, de sume neplătite. Dacă poziția mea va fi confirmată împreună cu Parlamentul European și Consiliu, vă pot asigura că voi ridica această problemă în fața colegiului de comisari, deoarece, din punctul meu de vedere, nu e suficient să avem programe de calitate, ci și niște angajamente ferme pe partea de investiții, pe partea financiară. Voi discuta cu comisarul pentru buget, cu vicepreședintele comisiei, însă înțeleg că această situație s-ar putea ameliora dacă dumneavoastră susțineți propunerea comisiei pentru modificarea de buget 2014 și proiectul de buget pentru 2016. Cred că este foarte important să stopăm acest uh, efect uh, de accelerare a sumelor neplătite. Avem nevoie de soluții sănătoase din punct de vedere financiar, să evităm uh, întârzierile la plată către beneficiar. Însă, cum spuneam, primul lucru pe care îl voi spune colegilor mei este că nu putem pune în pericol toate investițiile pentru inovare, energie, ca să nu mai vorbesc de educație și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Este foarte important ca deja în proiectul de buget să găsim soluțiile pentru aceste uh, sume restante. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune domnul Nistoroi. Mă bucur că Uh, sunteți conștientă de această problemă cu care uh, vă veți confrunta în anii care vin? Vorbiți chiar dumneavoastră de acest efect de acumulare și accelerare. Însă va trebui să informați comisia noastră în mod regulat despre ce se întâmplă. Pentru că în trecut, în relația cu DG Regio, obțineam informații prea târziu, prea puțin și fără o dezbatere corectă. În acest fel, nu vă putem ajuta nu ne putem îndeplini rolul dacă nu dispunem de informațiile la zi. Vă angajați să ne puneți la dispoziție toate informațiile la timpul potrivit, cu toată transparența. Puteți să ne confirmați că veți fi prezent în dezbaterile noastre. Nu e vorba doar de uh, Comisia pentru Bugete. Cetățenii, votanții, mă întreabă pe mine, vă întreabă pe dumneavoastră de efecte. Vă puteți lua acest angajament, așadar? Am fost uh, eurodeputat vreme de 8 ani și în toți acești ani uh, eram de cealaltă parte a baricadei și am spus exact aceleași lucruri pe care le pun și acum. Nu m-am schimbat peste noapte și cred că este decisiv să există acest schimb transparent de informații între noi și să găsim o soluție împreună. Pentru că, așa cum vă spuneam, nu este o problemă care să vizeze doar resursele uh, pentru regiuni, însă se generează nenumărate probleme pe teren. Și nu pot să înțeleg cum putem cere statelor membre să plătească în 60 sau 90 de zile, în termen de 60 sau 90 de zile, iar noi, la rândul nostru, să nu ne respectăm angajamentele. Este un punct extrem de important pe care am să ridic în fața Colegiului Comisarilor. Vă mulțumesc! Thank you, Madam Crețu, and now give the... Mulțumesc, doamnă Crețu. Acum îi dau cuvântul domnului Andreea Coțolino. Mulțumesc! În primul rând, bun venit și vă urez mult succes în această funcție, în numele meu personal, dar și în numele multor colegi din grupul S și D. Îți cunoaștem tenacitatea ca parlamentară și sunt aici, Corina. Vreau să semnalez o problemă care pare să revină din primele acorduri de parteneriat între Comisie și statele membre, adică, încă o dată, să se considere orașele ca singurii beneficiari finali și nu ca um, o parte din programare și din structura care poate să definească mai bine politica de coeziune pe teritoriul european. Deci, ar fi uh, nevoie de o intervenție a Comisiei în următoarele luni? Sau este prevăzut sau nu pentru a simplifica procedura pe aceste teme și pentru a putea cere statelor membre să acorde o atenție suplimentară orașelor ca protagoniste a noii politici de coeziune în următorii ani. Și pentru ca să se intervină mai direct în următorii ani ar trebui, pentru a ține cont de propunerea de a avea acorduri de parteneriat de calitate, pentru că tema orașelor este o temă crucială în următoarea programare, după cum știm, pentru resursele comunitare ale politice, politicii noastre de coeziune doamnă Crețu. Uh, mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc și eu domnului cozzolino colegul meu din uh, grupul social democrat și mulțumesc pentru știu energia pe care o pune în promovarea orașelor și a rolului orașelor și cred că este o chestiune care, de care trebuie să ne ocupăm îndeaproape pentru că orașele fac parte din regiuni sunt uh, locurile unde trăiesc uh, șaptezeci și cinci din uh, populația europei și bineînțeles voi avea în vedere aplicarea precisă a principiului parteneriatului care practic prin noul regulament pe care dumneavoastră l ați adoptat fiecare program trebuie să fie elaborat printr un proces colectiv la care să participe autoritățile la nivel local național regional și european parteneri sociali și organizații ale societății civile deci este un uh, principiu foarte important pentru că știu foarte bine din dezbaterile din această comisie că nu am adoptat acest principiu doar pentru a avea un principiu frumos pe hârtie ci pentru a ne asigura că cei care participă care beneficiază în mod direct de aceste investiții uh, uh, iau parte în luarea deciziilor în ceea ce privește simplificarea procedurilor știți foarte bine că am făcut uh, prin acest, nou regulament pași importanți în primul rând prin faptul că avem un uh, set comun de reguli uh, și oportunități de simplificare de asemenea putem folosi ceea ce se numește electronic cohesion dar pe de altă parte aș vrea să vă spun că există și reguli care trebuie simplificate din partea statelor membre există programe în unele state membre care au nevoie de patruzeci de semnături pentru a obține un acord uh, de investiții și aceasta nu este o cerință a legislației europene deci din acest punct de vedere eu cred că trebuie să găsim un echilibru optim între simplificare și control în cadrul bugetului uniunii europene și uh, cum spuneam și în uh, discursul meu de început nu trebuie să facem rabat în niciun fel și niciun compromis în privința regulilor privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor. mulțumesc foarte mult. Thank you. Supplementary question. Ah. Întrebare suplimentară, vă rog, dacă doriți. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru răspuns. Cred că am putea să ne angajăm atunci de ambele părți. În primul rând să verificăm în următoarele luni, chiar și cu Um, o implicare a statelor membre, care este statul actual al acordelor de parteneriat, dacă sunt coerente cu obiectivele pe care ne le-am stabilit la nivel comunitar. Poate eventual să revenim asupra acestei teme în comisie chiar și să, să vedem care este situația în momentul de față cu acordurile de parteneriat. Doamna Crețu. Doamnă Crețu. Doamna, cu plăcere în fața Comisiei de Dezvoltare Regionale, acordurile de parteneriat Ă, au fost încheiate șaisprezece acorduri șaptesprezece acorduri de parteneriat dar din câte am înțeles de la domnul comisar hahn intenționează să încheie toate acordurile de parteneriat până la sfârșitul lunii octombrie deci ă, ă, va fi sarcina noastră va fi sarcina noastră să începem dezbaterea pe marginea programelor operaționale care vor pune în practică practic uh, ceea ce se stipulează în acordurile de parteneriat. mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul domnul, domnului Thomas Poremba. Mulțumesc foarte mult. Eu aș dori să pun întrebarea în numele grupului ECR. Și, în primul rând, aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la posibilitatea de a, de a stabili o uh, strategie macroregională pentru munții Carpați. Credeți că Carpații, că zona carpatică are nevoie să fie prioritară pe uh, ordinea de zi europeană și veți promova această idee ca nou comisar? Uh macroregiunile sunt uh, un instrument teritorial care și a uh, dovedit, eficiența și știm că există la ora actuală două macroregiuni de succes care funcționează foarte bine macroregiunea mării baltice și macroregiunea dunării. Uh, suntem în faza de, de start a macroregiunii mării ionice și adriatice și bineînțeles în legătură cu macroregiunea privind uh, regiunea carpatică vă pot asigura că este foarte aproape de sufletul meu și rezonează foarte bine cu, regiunea din care facem împreună parte uh, dar uh, dumneavoastră știți foarte bine principiile macroregiunilor în primul rând trebuie să fie inițiativa statelor membre și din acest punct de vedere eu prețuiesc foarte mult această, aceste macroregiuni pentru că practic ele mobilizează statele membre care se confruntă cu aceleași provocări într un proces de cooperare de dialog și de voință politică dar după cum știți există această regulă în limita fondurilor existente a instituțiilor și legislației actuale deci uh, uh, în privința macroregiunilor eu cred că statele membre la cel mai înalt nivel trebuie să facă acest demers și să supună consiliului această propunere de regiune pe de altă parte comisia europeană are un rol de facilitator are rolul de a sprijini statele membre eu nu cred că este posibil ca de la bruxelles să gestionăm problemele nici de pe dunăre nici din carpați nici din uh, marea adriatică sau din alte părți ale uniunii europene dacă uh, autoritățile locale și partenerii locali nu se implică în aceste macroregiuni deci pe de altă parte cred că este foarte, important de subliniat uh, valoarea adăugată pe care aceste macroregiuni le aduc întotdeauna s au dovedit că sunt rezultate foarte bune este foarte important ca aceste țări să facă un efort comun pentru a identifica cele mai bune răspunsuri la provocările comune din regiunea respectivă și pe de altă parte să își împartă responsabilitățile privind uh, regiunea respectivă. deci într adevăr eu sunt pentru cât mai multe macroregiuni pentru că în acest fel uh, se mobilizează autoritățile locale se mobilizează statele membre iar comisia europeană în regulamentele existente va oferi suport. mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Aș vrea să vă rog să respectați timpul alocat. Întrebarea suplimentară. O a doua întrebare scurtă. Aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră după părerea dumneavoastră, ce soluții ar trebui să pună în aplicare Uniunea Europeană ca să uh, minimizeze diferențele de dezvoltare ale regiunilor? Cum uh, vă veți asigura că potențialul regiunilor noastre este mai bine capitalizat și mai bine utilizat? pentru a genera creștere economică și locuri de muncă, cele mai importante lucruri în politica regională. Doamna Crețu. Sigur, uh, reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale reprezintă obiectivul principal al politicii de coeziune și, uh, practic, este obligația noastră de a uh, contribui împreună cu statele membre Uh, să reducem aceste decalaje. tocmai de aceea cele mai puțin dezvoltate state și regiuni primesc optzeci uh, uh, din fondurile noastre ale comisiei europene și de aceea spuneam în discursul meu introductiv că aceste țări care primesc așa o importantă parte din fondurile noastre uh, uh, sunt, e vorba de regiunile cele mai puțin dezvoltate și regiunile în tranziție în opinia mea acestea trebuie să facă cel mai mare efort pentru a maximiza așa cum spuneți dumneavoastră uh, a maximiza politica de coeziune rezultatele politicii de coeziune de a crea locuri de muncă de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor pentru că făcând fiecare regiune uh, uh, maximum din fondurile pe care le are practic va contribui la dezvoltarea armonioasă globală a uniunii europene și a întregii europe ceea ce ne dorim cu toții să, să facem deci din acest punct de vedere cred că este uh, și datoria noastră de a aplica strict regulile și eu cred că regulamentul nou pe care îl avem ne, obligă să ne focusăm pe priorități să uh, avem rezultate mai bune să folosim mai mult uh, uh, instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție statele membre trebuie să fie conștiente de toate aceste noi posibilități pe care regulamentele le oferă și pe de altă parte așa cum spuneam să facă eforturile cele mai mari pentru că este un gest de solidaritate în perioade de criză pe care statele cele mai bogate le fac pentru întreaga europă și cred că este important pentru noi să ne arătăm uh, solidaritatea pentru întreaga uniune europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Crețu. Vă reamintesc că aveți un singur minut pentru a răspunde întrebărilor suplimentare, iar acum îi dau cuvântul domnului Iacovcici. Warm welcome on behalf of the... Bun venit și în numele grupului ALDE și în numele membrilor comisiei noastre. O întrebare la început. În ce privește viitorul politicii de coeziune după 2020, este de asemenea foarte important să reducem rata de eroare pentru a evita riscul unor tăieri bugetare. Ce măsuri veți putea introduce pentru a încuraja statele membre ca să-și asume responsabilitățile de management și control în mod mai serios. Peste 50% din erorile găsite de Uh, auditorii europeni au fost detectate la uh, nivelul autorităților de gestionare din statele membre. Ce politici veți uh, implementa pentru a vă asigura în mm, câmpul politici de coeziune în regiunea de sud-est a Europei? Vă mulțumesc, spune președinte. Aveți două minute pentru a răspunde după cum spuneam la început um, vom avea această evaluare a performanței care va pune bazele uh, negocierilor pentru perioada post două mii douăzeci și uh, îmi va face plăcere să implicăm uh, parlamentul european încă din fazele incipiente pentru a discuta cum va fi mai bine să îmbunătățim regulamentele va trebui să începem bătălia pentru buget pentru perioada două Ă, după două mii douăzeci sigur că în opinia mea toate aceste lucruri se vor face având în ă, prealabil o analiză exactă pe care o vom face împreună sper a ă, impactului pe care noile măsuri adoptate în regulament privind simplificarea privind condiționalitățile ex ante privind toate acordurile privind parteneriatul și toate principiile și folosirea tuturor instrumentelor financiare teritoriale pe care le avem la dispoziție eu cred că va veni momentul să facem această analiză și să vedem cum putem merge mai departe pentru ca uh, strategia post două mii douăzeci să fie îndreptată uh, în continuare către crearea de noi locuri de muncă și către creștere economică. pe de altă parte uh, făcând parte din aceeași regiune înțeleg uh, întrebarea dumneavoastră referitoare la uh, posibilitatea lărgirii uniunii europene uh, știți bine că din păcate există această opțiune politică pentru a nu mai avea o lărgire în viitorii cinci ani dar cred că în acest context politica regională devine mult mai importantă pentru că rămâne practic singurul instrument de a ajuta aceste țări să se dezvolte și să se stabilizeze avem țări nemembre ale uniunii europene dar care aspiră la uniunea europeană care fac parte din diverse strategii și practic politica regională va ajuta la stabilitatea regiunii noastre și a granițelor noastre și bineînțeles că speranța noastră comună este ca prin Uh, acest proces de ajutor pe care îl vom da acestor state ele să fie capabile în anul două mii nouăsprezece poate să intre în uniunea europeană. mulțumesc. mulțumesc întrebare suplimentară. sunt de acord cu dumneavoastră trebuie să combinăm um, politica de coeziune cu celelalte politici pentru a stabiliza sud-estul Europei. Însă aș avea și o altă întrebare veți uh, lansa mai multe uh, misiuni de audit pentru a vedea cum sunt cheltuiți banii în fondul de coeziune, cum veți dezvolta uh, aceste audituri în ce privește uh, managementul de risc. Președinte, aveți un minut pentru a răspunde. Audit este foarte importantă pentru că, așa cum spuneam, uh, fiecare uh, euro din bugetul uniunii europene trebuie cheltuit cu eficiență și nu numai cu eficiență dar trebuie să și încercăm să maximizăm efectul acestora în economie. Uh, din câte am înțeles uh, și în actuala perioadă sunt foarte multe controale știți foarte bine că fiecare stat membru trebuie să introducă niște garanții și asigurări la începutul fiecărui an dar pe de altă parte de fiecare dată când uh, apare vreo suspiciune din alte părți uh, alte servicii de audit inclusiv uh, serviciile comisiei intră în acțiune și verifică toate, acțiunile legate de cheltuirea banilor uniunii europene pe de altă parte știți bine că atunci când sunt uh, cazuri grave și suspiciuni olaf se sesizează imediat deci sigur că vă vom ține la curent inclusiv cu această chestiune legată de uh, n am răspuns în legătură cu erorile și îmi cer scuze cred că voi mai avea timp pe parcursul audierii. mulțumesc foarte mult. Thank you. Vă mulțumesc. Acum uh, vreau să-i dau cuvântul domnului Omarie. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă Crețu, în numele membrilor GUE NGL, vă urez bun venit aici. Problema celor 23 de miliarde a fost deja evocată, nu vreau să revin asupra ei, deși ne îngrijorează destul de mult, pentru că, de fapt, are legătură cu credibilitatea și poate fi un risc pentru credibilitatea politicii regionale și a instituțiilor Uniunii Europene. Dar poate chiar mai grav decât atât, știți că unele state membre uh, așteaptă să se rediscute unele fonduri pentru că, și fondul de coeziune pentru ca să vadă ce buget primesc și uh, cadrul financiar multianual pentru ca să vadă ce bugete vor suferi și care vor fi fondurile care vor suferi. Vrem să știm dacă puteți să ne dați angajamentul dumneavoastră pentru ca să putem lucra împreună, pentru ca să se evite reducerea bugetului pentru toate fondurile. Știți de asemenea și că viitorul politicii regionale nu este deloc asigurat după 2020 și că este destul de fragilă această politică din cauza problemelor criticilor din partea Curții de Conturi, care sunt măsurile concrete pe care vreți să le luați pentru a evita să nu existe fraude după aceea. Mulțumesc! Aveți două minute să fiu sinceră mă așteptam să mă întrebați ceva despre regiunile ultraperiferice pentru că v am citit raportul și vă felicit pentru preocuparea dumneavoastră pentru aceste regiuni referitor la, care vor fi o prioritate și pentru noi. Uh, referitor la, la întrebarea dumneavoastră sigur că eu nu cred că se poate pune în discuție uh, rediscutarea fondurilor pe care le avem și cadrul financiar multianual a fost uh, dezbătut uh, în, uh, proces de codecizie de către parlamentul european împreună cu consiliul și cred că este foarte important să menținem strict în reglementările stabilite prin, prin cadrul legislativ actual. va fi o bătălie comună pe care o vom avea de dus în legătură cu reducerea bugetului sigur că ne vom lupta și vă veți putea baza pe mine uh, după cum știți sunt uh, un uh, deși cum spunea domnul van nistelrooij nu sunt un, expert pe măsură ce mă pregătesc pentru m am pregătit pentru această audiere pe măsură ce voi lucra Uh, uh, ne dăm cu toții seama cât de importantă este această politică de, uh, de dezvoltare regională dar pe de altă parte știm bine că sunt foarte multe voci care atacă această politică de, dezvoltare regională și doresc să micșoreze fondurile uh, pentru, dezvoltarea regională. deci va fi bătălia noastră comună și permiteți mi de data asta să vă adresez eu apelul să fiți aliatul meu pentru că dacă știu că parlamentul european mă sprijină mă duc cu totul altfel să sprijin uh, și să cer această această respectare a legislației pe care parlamentul european și consiliul european au adoptat o și cred că nu trebuie să facem rabat trebuie din contră să producem rezultate și să arătăm că aceasta este singura politică a uniunii europene de investiții care produce rezultate concrete și face diferențe enorme în viața oamenilor și a comunităților. Mulțumesc. Întrebare suplimentară, vă rog. Mulțumesc întrebarea cu uh, regiunile ultraperiferice, vă pun acum. Știți că vin dintr-o regiune ultraperiferică și știți că aceste regiuni sunt recunoscute prin tratat, printr-un articol, articolul 349. Și este clar că acest uh, articol este subutilizat, deci întrebarea mea este care sunt inițiativele dumneavoastră pentru ca uh, acest articol să fie utilizat în maxima sa capacitate pentru toate politicile Uniunii Europene și mai ales uh, în cadrul Colegiului de Comisari. Știți de asemenea și că Parlamentul nostru a adoptat la începutul anului un raport de inițiativă pe regiunile ultraperiferice care sunt inițiativele pe care vreți dumneavoastră să le puneți în aplicare pentru ca măsurile din acest raport să poată fi puse în aplicare. Thank you. You have one minute. Mulțumesc că aveți un minut. Mulțumesc și eu foarte mult. Regiunile ultraperiferice se diferențiază prin faptul că au un statut special, se confruntă cu, cu provocări uh, datorate poziției lor geografice îndepărtate față de teritoriul Uniunii Europene, și sigur că uh, trebuie să acordăm o atenție uh, foarte mare uh, de respectare a articolelor pe care le avem la dispoziție în privința ajutorării acestor regiuni ultraperiferice. sigur că ca și comisar european voi fi comisarul tuturor regiunilor europene și, dar în același timp consider că regiunile cele mai puțin dezvoltate trebuie Uh, și regiunile care au mai mare nevoie uh, de, fonduri au și nevoie de mai mare atenție. deci îmi propun uh, să, să merg în aceste regiuni și să văd direct care sunt problemele cu care vă confruntați pentru că eu cred că aceste regiuni sunt o valoare unică pentru uniunea europeană sunt porțile noastre de deschidere către lume trebuie să ajutăm aceste regiuni să crească trebuie să ne asigurăm că uniunea europeană va crește ca un întreg și uh, dacă mă întrebați de o propunere concretă pe care aș putea să o am cred că ar fi bine să vorbim împreună cu președintele juncker cu domnul katainen care va răspunde de uh, creștere economică și creare de locuri de muncă cu cele trei state membre uh, portugalia franța și spania Uh, unde sunt aceste regiuni uh, ultraperiferice ca și cu președinții regiunilor ultraperiferice pentru a găsi cel mai bun mod de a progresa pe această temă deci uh, uh, este important să ne sfătuim împreună dumneavoastră știți foarte bine direct problemele cu care se confruntă aceste, aceste regiuni și trebuie să găsim uh, toate posibilitățile pentru a merge mai departe în ceea ce privește strategia ue vizavi de regiunile ultraperiferice inclusiv chestiunile legate de integrarea acestora. mulțumesc foarte mult. Thank you. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul doamnei Ivana. Bună dimineața, doamnă Crețu, și din partea verzilor. Orașele joc, joacă un rol foarte important în politica de coeziune. Acestea nu sunt doar motoare de creștere, ci au și o răspundere foarte mare în ceea ce privește îngrijirile pentru întreaga regiune, apoi și în aprovizionare și în uh, punerea în aplicare a obiectivelor din programul Europa 2020. Aș vrea să vorbiți despre investițiile necesare, de exemplu, pentru um, climă, pentru ocupare, pentru combaterea șomajului. Acestea până acum nu au fost suficiente. Uh, și uh, în ultimii ani a trebuit uh, să se facă față provocărilor reprezentate de excluderea socială și de creșterea sărăciei. Aș vrea să vă întreb uh, care credeți că ar trebui să fie contribuția politicii de coeziune pentru ca pe viitor orașele să rămână competitive și să um, facă investițiile necesare. Mulțumesc! Aveți două minute pentru răspuns. Așa cum spuneam, în um, în opinia mea orașele vor fi partenerul natural al unui comisar pentru dezvoltare regională orașele concentrează șaptezeci și cinci din populația ă, care trăiește în regiunile uniunii europene este locul unde așa cum spuneați dumneavoastră ă, sunt generate noi posibilități de dezvoltare dar pe de altă parte locuitorii orașelor se confruntă cu provocări mult mai mari decât ă, provocări mult mai mari legate de um, um, excluderea socială și așa cum uh, uh, spuneați este nevoie să fim foarte clari în a spune că promovarea incluziunii sociale este una din uh, principalele priorități ale noii comisii de altfel este și una din cele unsprezece teme prioritare adoptate în politica noastră reformată și sigur că în cadrul acestui obiectiv uh, eu cred că avem exemple concrete pe care nu întotdeauna știm să le comunicăm în legătură cu modul în care comisia europeană și uniunea europeană se gândește nu numai la dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă ci se gândește uh, uh, și la faptul de a nu lăsa pe nimeni în urmă deci locuințele sociale de pildă după părerea mea reprezintă cel mai bun exemplu concret al Uh, uh, în domeniul, politicii regionale modul în care uniunea europeană se apropie de, de oameni. din câte știu pe baza estimărilor pe care le avem la această oră în jur de cinci doi miliarde de euro vor fi alocate uh, pentru locuințe și pentru alte elemente de infrastructură ale incluziunii sociale cum sunt sporirea accesului la sănătate de asemenea completarea la investiții sociale știți bine că au fost uh, uh, foarte multe, locuințe sociale renovate electrificate cred că sunt lucruri foarte importante pentru ca acești oameni care sunt dezavantajați și care sunt vulnerabili să aibă posibilitatea să trăiască mai bine și sunt uh, cred că zeci de mii de cazuri în întreaga uniune europeană care în uh, fostul uh, program două mii șapte două mii treisprezece au beneficiat de aceste servicii din partea uniunii europene. Mulțumesc. Întrebarea suplimentară, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă Crețu, pentru acest răspuns. V-ați referit chiar dumneavoastră la prestarea de servicii publice și la rolul lor important. Și noi uh, ne gândim și la Cartea Albă a Comisiei din 2008, care vorbește de serviciile de bază și de rolul foarte important al politicii de coeziune pentru accesul la serviciile publice de bază. Însă nu văd această dimensiune, de exemplu, în al șaselea raport de coeziune, acolo nici nu sunt menționate serviciile publice de bază și aș vrea să ă, mă refer la liberalizarea, la presiunea privatizării care a, ă, nu a fost luată în calcul de Comisia Europeană. Dumneavoastră, cum vă veți asigura că, de exemplu, în domeniul locuințelor sociale la care v-ați referit, dar și în domeniul apei, în domeniul infrastructurii, al educației, al sănătății, serviciile publice de bază nu sunt privatizate în continuare și că uh, statul poate în continuare să le ofere în rolul consolidat al politicii de coeziune. Mulțumesc că aveți un minut. Uh, mulțumesc și eu, așa cum spuneam, serviciile de interes vital joacă, în opinia mea, un uh, rol foarte important și uh, uh, cred că trebuie să fie menționate ca valoare comună a uniunii europene de altfel sunt menționate în tratat și în carta drepturilor fundamentale este evident că trebuie să recunoaștem accesul la serviciile de interes general care au scopul în primul rând de a promova coeziunea socială și teritorială trebuie să avem o politică mult mai generoasă în opinia mea în privința acestor servicii care trebuie să cuprindă serviciile de ocupare a forței de muncă educație sănătate îngrijirea copilului asistență socială culturală și de locuințe așa cum spuneați dumneavoastră pentru că cetățenii așteaptă pe bună dreptate să aibă acces la servicii de interes general și de înaltă calitate în cadrul uniunii europene și numai așa putem crește și atractivitatea uniunii europene și uh, uh, cred că trebuie să angajăm și statele membre să în acest proces de cofinanțare a acestor uh, servicii mai ales în uh, domenii legate de transport uh, și așa cum spuneați dumneavoastră în, domeniile de tratare a apelor a eliminării deșeurilor sunt, sunt chestiuni în care statele membre trebuie să se implice. Thank you. And now I... Mulțumesc. Vreau să dau cuvântul acum doamnei Roza D'Amato. Bună ziua și bun venit, doamnă Crețu. Vreau să fac, între, pun întrebarea direct. Intervenirea politică, și de coeziune în macro, condiționalitatea macroeconomică nu este fără probleme, pentru că există o contradicție între politica de coeziune și regulile guvernanței economice. Astăzi, politica economică a Uniunii Europeană uită că în 10 state membre, de exemplu, politica de coeziune este peste 50% din investițiile publice. Deci, se, rolul fondurilor structurale, care sunt peste 50% din investițiile publice, de asemenea, sunt importante. De asemenea, trebuie semnalat și rolul pe care îl au fondurile pentru nivelul investițiilor în sectorul public și privat. Așa cum se vede într-un studiu al Comisiei uh, Regis uh, și al Comisiei noastre, se vede că în unele state membre există regiuni care au foarte mari provocări economice, sociale și teritoriale. Însă această natură top-down uh, pune la îndoială guvernanța politicii de coeziune. Scrisoarea de misiune pentru noul comisar spune că uh, Comisia trebuie să asigure toate sinergiile între fondurile noastre și între sistemele de guvernanță și aceste fonduri. Cum vreți să faceți acest obiectiv? Cum vreți să-l puneți în aplicare, având în vedere că trebuie să garantăm și că regiunile să nu plătească prețul carențelor economice din statul membru respectiv în care se află? Mulțumesc că aveți două minute pentru răspuns. Mulțumesc foarte mult. Așa cum spuneați, există această problemă, faptul că unele state membre nu au reușit să absoarbă Uh, până la această oră nici cincizeci din uh, ceea ce aveau din perioada două mii șapte două mii treisprezece s au întâmpinat multe dificultăți mai ales în unele noi state membre dar cred că în ultimii ani situația s a îmbunătățit. în orice caz uh, cred că datoria comisiei europene este să ajute aceste state în primul rând în privința capacității administrative pentru că din punctul meu de vedere așa cum spuneam cred că acest lucru este mult mai important inclusiv decât banii pe care îi uh, uh, ajutorul și fondurile pe care le oferim pentru că cele mai multe erori și revin la întrebările dinainte uh, vin din această slabă dezvoltare administrativă și de asemenea cred că simplificările pe care noi le am adus în acest regulament Uh, vor aduce rezultate concrete prin uh, concentrarea fondurilor pe priorități importante pe priorități cheie de creștere vor aduce o, schimbare în, în aceste regiuni uh, știu foarte bine că veniți dintr o regiune care suferă foarte mult din sicilia și vreau să vă exprim simpatia mea de a ajuta toate aceste state și a nu suferi pentru ceea ce spuneți guvernanța economică uh, condițiile de macrocondiționalitate au fost adoptate de către dumneavoastră de către parlamentul european împreună cu consiliul tocmai pentru că am învățat din lecțiile uh, crizei economice că sunt anumite criterii care trebuie să stea la baza unor investiții solide pentru că altfel nu înseamnă decât Uh, risipă de bani deci dar această condiție de macrocondiționalitate și sunt convinsă că vă referiți la ultima măsură de suspendare a fondurilor știți foarte bine că după părerea mea este o măsură excepțională care nu ar putea veni ca o surpriză care ar fi la capătul unui proces foarte lung în care statul membru este avertizat că trebuie să facă niște pași importanți pentru reforme structurale mulțumesc foarte mult aș fi vrut să spun mai mult despre aceste lucruri dar poate mai, vom mai avea ocazia. Aveți o întrebare suplimentară. Da. da, mai am o întrebare cu privire la aspectul economic. Având în vedere PIB-ul regional, pentru că PIB-ul regional este un indicator central pentru a determina eligibilitatea în cadrul politicii de coeziune și acesta joacă un rol important și în cotele de finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate și regiunile în tranziție. Și, după părerea noastră, e destul de greșit pentru că pentru o politică care dorește să realizeze coeziunea teritorială, folosirea unui indicator de output economic precum PIB-ul este neadecvată. Pentru a, a, alocarea fondurilor structurale e nevoie de criterii mult mai complexe teritoriale. Trebuie să folosim statisticile recente, recunoașterea de, diversității teritoriale contează. Deci, în calitate de nou comisar pentru politică regională, veți putea să faceți o revizuire a metodologiei de alocare a politicii de coeziune pentru a garanta că fondurile să fie distribuite după obiectivele acestei politici și nu să folosiți PIB-ul care este singurul criteriu momentan folosit. Un minut, please, Un minut, vă rog, pentru răspuns. Uh, această dezbatere în legătură cu criteriul cel mai important care uh, ar trebui luat în considerare în acordarea fondurilor europene și până la această oră singurul criteriu care a fost unanim acceptat este cel al produsului intern brut pe cap de locuitor deci după cum știți noi acordăm în cea mai mare parte uh, fonduri regiunilor care au un produs intern brut pe cap de locuitor sub șaptezeci și cinci decât uh, media europeană. sigur că vor putea fi și alte criterii dar uh, acest lucru trebuie stabilit de comun acord nu putem noi hotărî nici noi parlamentul european nici comisia probabil împreună uh, cu consiliul vor trebui să fie mai multe dezbateri în legătură cu, cu acest criteriu. pe de altă parte cred că într adevăr aveți dreptate fondurile trebuie direcționate către nevoile oamenilor și de aceea avem acest, uh, introdus acest principiu al parteneriatului să, să, ne, să avem Uh, contribuția autorităților locale a partenerilor sociali a organizațiilor societății civile pentru a ne spune exact care sunt obiectivele uh, de care, cetățenii din această regiune au cea mai mare nevoie și știu că sunt țări în care acest principiu al parteneriatului nu se aplică așa cum trebuie pentru că în uniunea europeană avem tradiții diferite avem culturi diferite sunt țări care dintotdeauna fac aceste lucruri sunt țări care au avut un nivel mai centralizat și care trebuie să învețe învețe această artă a dialogului și de a învăța de a stabili împreună foarte multe lucruri deci din acest punct de vedere cred că este foarte important ca ă, noile regulamente să fie asimilate de toate statele membre și de toate regiunile astfel încât să răspundă așa cum spuneați obiectivelor concrete ale regiunilor și nevoilor cetățenilor din regiunea respectivă. Thank you. Vă mulțumesc. Acum începem cea de-a doua rundă de întrebări și doresc să reamintesc tuturor că aveți la dispoziție 3 minute în total. Un minut întrebarea, 2 minute răspunsul. Deja suntem în întârziere cu 10 minute și de aceea vă rog să respectați timpul alocat. Începem cu domnul Tomaș Dăci. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar desemnat. Întrebarea mea e următoarea. Dacă e să vă gândiți, așa cum am făcut-o în 2006, dacă vă gândiți apoi la perioada 2007-2013 și uh, extinderea perioade de programare. Domnul Han a spus că la ultimul, form, la ultimul forum de coeziune, peste 100 de programe operaționale ar putea fi aprobate de comisie. Însă am constatat că doar 406 uh, programe operaționale uh, 460 de programe operaționale au fost plănuiți să accelerați aprobarea acestor programe operaționale. Uh, Apoi, în ce privește plata programelor din 2007 și 2013, cum știm, e vorba de cele 23 de miliarde um, de restanțe. Așadar, perioada de programare financiară poate fi prelungită sau nu? Și întrebarea mea e următoarea. Extinderea termenelor limită va fi plănuită la fel ca și în perioada de programare anterioară? Eu cred că uh, acest lucru ar trebui să se întâmple. Sunteți de aceeași părere? Aveți două minute pentru a răspunde. Știu că există această solicitare de extindere a perioadei de programare de, uh, până după anul 2015. Eu cred că cel mai important este în acest moment să ne concentrăm eforturile, în primul rând, pentru uh, a ajuta aceste state membre care nu au cheltuit tot ceea ce au avut pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece statele membre care mai au de cheltuit uh, în jur de uh, cincizeci sau până în cincizeci trebuie să le ajutăm ca în această perioadă de până în două mii cincisprezece să găsească modalitățile cele mai eficiente de a cheltui acești bani. ceea ce vreau eu să vă spun este că în opinia mea calitatea programelor nu trebuie sacrificată de dragul absorbției europene nu trebuie să facem absorbție doar de dragul absorbției facem o absorbție doar dacă aceste programe sunt de calitate dacă aceste programe generează locuri de muncă și dacă răspund nevoilor uh, concrete ale, uh, uh, cetățenilor pentru că vă spun sincer mă îngrijorează acest criteriu, criteriu de viteză de a lăsa puțin deoparte criteriul uh, calității numai pentru a arăta că cheltuim banii cât mai repede posibil. sunt banii tuturor cetățenilor europeni care trebuie să Uh, producă rezultate. deci în opinia mea trebuie să ne gândim împreună cred că trebuie implicată comisia implicat consiliul european în ce măsură acest lucru este posibil știu că există și o solicitare a președinției italiene de prelungire a acestei perioade dar pe de altă parte trebuie să facem maximum posibil ca să folosim eficient Uh, resursele pe care le avem pentru perioada de până în două mii cincisprezece și în paralel trebuie să ne concentrăm pentru a porni așa cum spuneați negocierea programelor operaționale astfel încât acestea să fie foarte repede puse în practică pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci mulțumesc foarte mult. Thank you. The next question is from Mr. Vaughan. Mulțumesc. domnul Vaughan. Bună dimineața, doamnă Crețu! Parlamentul European a susținut includerea unor noi mecanisme, cum ar fi uh, dezvoltarea rurală condusă de nivelul comunitar, planul de acțiune integrate, investiții teritoriale, ca să încurajăm uh, proiectele finanțate prin fondurile de coeziune. Prima mea întrebare este, dumneavoastră, în calitate de comisar, veți lua măsuri pentru a evalua utilizarea acestor noi mecanisme? În al doilea rând, în calitate de comisar, veți evalua modul în care parteneriatele statelor membre au fost uh, puse în aplicare, parteneriatele cu alte părți interesate? Aveți două minute. Um, mulțumesc foarte mult. Um, după cum știți, uh, uh, așa cum spuneați, în politica regională, mai mult decât în orice altă politică a Uniunii Europene, teritoriul este cel care contează cel mai mult și uh, sigur că vă felicit pentru adoptarea acestor noi instrumente teritoriale de care dumneavoastră vorbați este vorba de investițiile teritoriale integrate planul de acțiune comun și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. cred că acest lucru este foarte important și pentru că transferă putere comunităților locale și practic conduce la asumarea de responsabilități și în plan local la nivel local aducând fondurile de fapt mai aproape de cetățenii noștri. deci cred că este foarte important să, ca să fie o condiție așa cum spuneați în negocierea acordurilor de parteneriat luarea în considerare și maximizarea efectelor acestor uh, instrumente pentru că uh, sigur uh, există acest principiu al subsidiarității pe care trebuie să l respectăm dar pe de altă parte această guvernanță pe mai multe niveluri a fost un subiect foarte, foarte des uh, ridicat de dumneavoastră tocmai pentru faptul că este, uh, este un element în plus adus de actualul regulament care cred că va îmbunătăți considerabil uh, modul în care se vor lua deciziile deci așa cum spuneam cred că ar trebui ca statele membre să, să fie foarte conștiente de noile regulamente care, care au fost adoptate și desigur Uh, comisia europeană va acorda o atenție sporită implementării acestor uh, uh, instrumente și sigur că veți fi informați în legătură cu progresul făcut în statele membre în legătură cu utilizarea acestor instrumente. Thank you. The next question is from Mr. Yeah, thank you. Stimată doamnă, cred că spune domnul Polciac, doresc să vă adresez următoarea întrebare. Abordarea aduce uh, posibilitatea zonelor rurale să implice municipalitățile, modelând viitorul acestora. Pentru următoarea perioadă de programare, va rămâne aceasta o parte obligatorie a programului de dezvoltare rurală, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Rurală și Agricultură, prin Fondul Social European și prin Fondul European de Pescuit și Afaceri Maritime. Uh, această metodă a fost lărgită în timp, în mod semnificativ. Considerați că această metodă este folosită la maximul său potențial? Există loc pentru mai bine sau există motive să considerăm că această abordare este perimată? Mulțumesc pentru răspuns. Two minutes to answer the question. De mult, de fapt, așa cum spuneam, acest, instrument legat de um, uh, Community Led Local Development este foarte important pentru că, în opinia mea, uh, are rolul de a elibera energiile locale, a promova cooperarea locală și încurajează implicarea Uh, societății civile a autorității locale să se implice în efortul de dezvoltare a orașelor și regiunilor lor. Uh, așa cum spuneați uh, această idee vine pe fondul lecțiilor învățate din politica de dezvoltare rurală am avut inițiativa leader care a fost utilizată pe scară largă în zona rurală de peste douăzeci de ani și care a produs rezultate foarte importante. Uh, practic uh, prin, acest instrument facem din uh, politica de coeziune o politică de împuternicire și de implicare a comunităților locale sunt câștiguri fundamentale după părerea mea pentru dezvoltare în special în zonele mai puțin dezvoltate în zonele rurale și în zonele periferice. sigur că trebuie să ne adresăm nevoilor de bază Uh, și din acest punct de vedere cred că se vor putea face uh, evaluări în ce măsură statele membre reușesc să folosească acest instrument să uh, pună în mișcare grupurile de acțiune locală și să implice reprezentanți ai tuturor sectoarelor societății și cred că autoritățile naționale și regionale au din acest punct de vedere partea lor de responsabilitate să îi încurajeze pe cei, uh, uh, pe cei uh, actori locali și parteneri civili și comunitatea de business în primul rând în scopul de a se integra în efortul de dezvoltare prin uh, subsidiaritate inteligentă. Thank you. And the next question is... Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea domnului Boștinaru, vă rog. Благодаря, госпожа президент. Dear Corina, dear colleagues, Dragă Corina, dragi colegi, nu are rost să vă mai spun cât de bucuros sunt ca român să fac parte dintr-o audiere cu un candidat român pentru politică regională, dar tu și cu mine suntem aici pentru ca să discutăm despre Uniunea noastră. O mare parte a fondurilor de coeziune, cam 10 din 6 miliarde de euro, au fost transferate din uh, fondurile de coeziune către facilitatea nouă uh, pentru Europa conectarea Europea. Europei. Și după cum știți, trebuie să ne asigurăm ca aceste fonduri naționale să nu fie, să nu fie schimbate, pentru că Facilitatea Conectarea Europei uh, se gestionează la Bruxelles mai degrabă decât în statele membre. Această comisie a fost cea care a luptat împreună cu contribuția colegilor noștri pentru a convinge comisia să păstreze aceste fonduri în uh, bugetele naționale, în, pe dosarele naționale până în 2016 însă. Și întrebarea mea este cum considerați că trebuie să acționeze statele membre, ce trebuie să facă și Comisia și statele membre pentru ca să se asigure că statele membre care vor avea dificultăți vor putea profita la maxim de facilitatea conectarea Europei și de principiile acestuia pentru ca să poată fi uh, să poată finanța proiecte importante din acest uh, dosar. Mulțumesc! Domnule Boștinaru, dați-mi voie în primul rând să vă felicit pentru implicarea dumneavoastră în uh, acest mecanism de conectare a europei știu că ați avut un rol uh, important în legislatura trecută și sunt uh, convinsă că vom coopera foarte bine și în anii următori. așa cum spuneați mecanismul de cooperare a uniunii europene este un instrument extrem de important pentru că are o legătură foarte strânsă cu domeniul de transport domeniul energiei și practic vine să completeze acele verigi lipsă Uh, în programele uh, operaționale. deci așa cum spuneați fondul de coeziune va juca un rol specific prin uh, transferul de fonduri către mecanismul de conectare a mai ales în domeniul transporturilor și va fi dacă sigur voi obține aprobarea acestei Uh, comisiei uh, va fi uh, datoria mea să colaborez foarte strâns cu dg transport and dg euro pentru a ajuta statele membre să depună proiecte foarte, foarte importante de calitate până la sfârșitul anului două mii șaisprezece pentru a nu pierde acești bani și sigur că le vom încuraja să folosească toate Um, instrumentele de pildă sprijinul jaspers este instrumentul financiar al băncii europene de investiții care uh, asigură, asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor importante și mari și cred că aceste proiecte de transport de energie sunt proiecte strategice și este uh, imperios necesar ca ele să se înscrie într o abordare strategică și să fie programe folosite cu multă atenție. Uh, deci practic este datoria noastră să ne asigurăm că având resurse financiare limitate majoritatea acestea merg către proiecte mature care într adevăr fac diferența uh, în privința uh, așa cum spuneam a completării uh, verigilor lipsă din programele naționale în ceea ce privește transportul și energia. Mulțumesc, Winkler. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat. Înainte de toate, aș dori să vă felicit pentru numire și pentru angajamentul de a colabora strâns cu comisia noastră și de a ne informa constant. Cred că este un angajament firesc pentru cineva care este de 8 ani în Parlamentul European, dar nu vă vom lăsa în niciun caz să uitați acest angajament și vă vom urmări îndeaproape. Pentru PPE, la comisia aceasta, una dintre, este, dintre priorități este abordarea integrată. După cum știți, avem un uh, cadru reglementativ comun pentru 2014-2020, un cadru strategic comun și o orientare pentru obținerea dezvoltării teritoriale integrate prin fondurile europene structurale și de investiții. În acordurile de parteneriat, abordarea integrată este prevăzută uh, în uh, aspecte care nu sunt acoperite de decizia Comisiei, cu excepția întrunirii unor criterii specifice. Și aș vrea să vă întreb care va fi abordarea dumneavoastră în calitate de comisar desemnat ca să încurajați utilizarea eficientă a abordărilor integrate pentru dezvoltarea teritorială. Mulțumesc! Eu, eu... Am mulțumesc, aveți doar două minute la dispoziție. Foarte mult, domnule Winkler, sigur că, așa cum spuneam, cred că este și cum spuneați și dumneavoastră este o chestiune naturală de a găsi în mine un partener pentru că știu foarte bine câtă experiență au membrii din uh, această comisie în legătură cu Uh, dezvoltarea regională și voi nu, numai că voi face schimb uh, de, informații și vom face schimb de informații și voi fi prezentă în dezbaterile comisiei dar sigur că ne vom uh, consulta pe parcursul în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră concretă legată de dezvoltarea integrării teritoriale și intercredită approaches este evident că în dezvoltarea regională are impact asupra multor domenii din uniunea europeană așa cum spuneam la început în domeniul inovării cercetării al energiei al dezvoltării digitale deci cred că este foarte important pentru noi să, cooperăm cu, ă, cu absolut toate ă, componentele celorlalte politici europene pentru a asigura această sinergie și pentru a maximiza efectele fondurilor de coeziune așa cum spuneați dumneavoastră este uh, important ca să existe această corelare fundamentală între politicile noastre și uh, sigur ca și comisar european va trebui să Uh, lucrez cu foarte mulți vicepreședinți în special cu cel pentru uh, creștere economică și uh, crearea de noi locuri de muncă dar și cu comisarii pentru, pentru chestiuni sociale comisarii pentru buget deci va fi o acțiune de echipă continuă susținută în vederea atingerii obiectivului nostru comun obiectivul nostru comun este îndeplinirea programului pe care președintele juncker l a prezentat în fața parlamentului. Thank you. And now the... Vă mulțumesc. Și acum întrebarea domnului Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare de data aceasta în limba olandeză. Stimate domnul comisar desemnat, am discutat în această dimineață de rolul orașelor, care este foarte important, întrucât majoritatea populației trăiește în zone urbane și va deveni tot mai mult așa. Și trebuie să încurajăm dezvoltarea economică, să evităm excluziunea socială, să creăm locuri de muncă din perspectiva uh, obiectivelor 2020. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Există nevoie de o abordare integrată uh, a acestei politici care se va putea prezenta ca o agendă deschisă cu instrumente practice. Care sunt acestea? La ce ne putem aștepta? Aș vrea să știu care este viziunea dumneavoastră asupra acestor uh, lucruri, că, potrivit nevoilor cetățenilor și cum pot fi integrate acestea în politicile noastre. Două minute pentru a răspunde. Uh, mulțumesc foarte mult. Uh, îmi cer scuze, dar aș vrea să fiu convinsă că am înțeles întrebarea. Este vorba de strategia în zonele urbane Uh, Vă referiți la strategia urbană, am înțeles bine? Foarte mult scuze, pierdusem prima parte a întrebării dumneavoastră. Deci uh, am spus uh, că orașele reprezintă un, o dimensiune importantă pentru mine ca eventual viitor comisar pentru politică regională. Din păcate, după cum știți, Uh, direcția generală se numește de dezvoltare regională și urbană dar comisarul are doar această titulatură de comisar pentru politică regională și eu cred că în perioada care va veni va trebui să facem o concordanță între denumirea comisarului pentru că se creează impresia că că um, practic comisarul nu se ocupă de zonele urbane dar ocupându se de regiuni este aproape implicit faptul că se ocupă de zonele urbane nu prea înțeleg de ce direcția are uh, această, titulatură de dezvoltare regională și urbană iar comisarul nu dar în orice caz vreau să vă spun că acordăm o mare atenție uh, rețelelor urbane știți foarte bine că avem proiecte pilot importante și exemple uh, importante avem uh, inclusiv uh, știu că avem de pildă un proiect foarte frumos în leipzig de dezvoltare urbană avem un proiect în malaga un exemplu foarte important de dezvoltare a zonei istorice în brno în cehia de asemenea cu fonduri europene au fost dezvoltate aceste proiecte pilot și voi încuraja toate statele membre să vadă și să facă schimb de bune practici și de informații în legătură cu, cu aceste lucruri. pe de altă parte știți foarte bine că s a lansat această consultare publică în privința agendei urbane și îmi va face mare plăcere care înțeleg că s a încheiat săptămâna trecută cred că următorul pas va fi să Uh, extragem concluziile de pe urma acestei consultări publice și sigur că uh, la aceste consultări toate orașele și au putut spune uh, părerea și cred că de asemenea trebuie să apelăm la comitetul regiunilor pentru a ne spune care este experiența lor și, care sunt pașii pentru a merge mai departe pentru că e o întreagă dezbatere dacă va trebui să adoptăm o nouă legislație sau bineînțeles trebuie să respectăm principiul subsidiarității. mulțumesc mult! Scuze pentru întârziere. Thank you. Thank you. And the next question? Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea doamnei Mercedes Bresso. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dragă Corina, în primul rând, mult succes din partea mea. Să știi că succesul tău va fi și succesul nostru. În discursul în fața Parlamentului European, președintele Juncker a vorbit de un plan trianual pentru creștere și ocupare de 300 de miliarde de euro, definind resursele adăugate de asemenea, adică nu resursele proprii. Cum uh, pot însă fi integrate aceste fonduri în politica de coeziune și care va fi rolul orașelor și regiunilor de care am vorbit atât de mult în această strategie? Având în vedere că regulamentele pentru fondurile structurale și pentru toate fondurile de investiții europene au fost deja adoptate, cum consideri că toate aceste resurse noi vor putea fi integrate în politicile care există deja pentru a putea îmbunătăți programarea nouă? mulțumesc foarte mult mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut și în domeniul uh, politicii regionale sigur că există acest program uh, prezentat de președintele juncker care este un program uh, foarte ambițios și sunt convinsă că politica de coeziune cu un buget de aproape un sfert din bugetul uniunii europene va avea o contribuție importantă la realizarea acestui obiectiv de atragerea a trei sute de miliarde în primii trei ani de zile pentru creștere economică și ocuparea forțelor, forței de muncă. sigur că uh, avem acest regulament și cred că avem suficient spațiu de manevră în cadrul acestui regulament pentru a găsi modalități de implicare și de, a contribui la această uh, ambițioasă agendă a comisiei europene și a președintelui juncker deci uh, știți foarte bine că domnul juncker spunea despre faptul de a mobiliza mai presus de orice resursele private și eu cred că din acest punct de vedere trebuie în primul rând să ne schimbăm limbajul pe care îl folosim trebuie să folosim un limbaj în care mediul de afaceri să aibă încredere și în care să creadă să investească deci uh, din acest punct de vedere uh, cred că putem să folosim mult mai bine instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție pentru a uh, dezvolta efectul de pârghie a acestor uh, instrumente financiare din câte am văzut evaluarea noastră este că numai din uh, ceea ce numim în mod generic Uh, inovare noi vom putea aduce um, un aport de peste o sută zece miliarde de euro în următorii ani vorbesc aici de inovare care cuprinde în sens larg și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și eficiența energetică deci uh, cred că Um, încurajarea întreprinderilor mici și mijlocii este um, criteriul de bază care va putea sta la um, îndeplinirea acestui obiectiv. sigur că există și celelalte chestiuni din regulamente axarea pe priorități și așa mai departe. mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și următoarea întrebare din partea domnului Rafael Mulțumesc. Vreau și eu să reiau ce a spus colega mea Breso pentru a putea preciza puțin întrebarea. Foarte multe persoane sunt destul de uimite și eu printre ele cu privire la aceste 300 de miliarde, cum ar putea ele să fie adăugate. Și vreau să vă întreb, având în vedere în această circunstanță, puteți să garantați faptul că aceste resurse vor fi excluse de la riscul de a putea folosi Uh, resursele deja alocate pentru politica de coeziune. Ce vreau să spun? Adică avem resurse suplimentare adăugate sau sunt de fapt uh, un, aduc cu sine un risc pentru următoarele luni de a vedea că folosirea acestor resurse de fapt este uh, o formă de a folosi de fapt deja fondurile existente pentru cele care au fost deja programate, dar altfel și care sunt folosite cu uh, un scop uh, diferit, care, de exemplu, ar putea pleca de la practici negative și pentru a folosi aceste fonduri în alt scop. You. You have two minutes. Aveți două minute. Cred că ne vom putea folosi de uh, utilizarea plină a posibilităților regulamentului pentru a aduce o contribuție importantă nu știu uh, în ce măsură și care va fi procentul pe care politica de coeziune îl va aduce uh, acestei promisiuni a președintelui juncker de a aduce trei sute de miliarde de euro dar ceea ce vă pot eu să vă spun este că vom fi foarte atenți la um, uh, investițiile private și m am referit pe larg în uh, întrebarea mai, uh, de mai devreme pe de altă parte vom încuraja toate statele membre să aleagă posibilitatea legală de a include fonduri private în în partea lor de cofinanțare națională la fondurile noastre și cred că cel mai important este să uh, negociem programe operaționale de mare calitate astfel încât uh, uh, investițiile noastre să se concentreze mai ales pe acele zone legate de competitivitatea în afaceri și uh, am spus mai devreme exemplul pe care am vrut să l dau o sută zece miliarde în, uh, uh, estimările noastre vor fi investiți în inovație și aceștia sunt un aport la, la acest proiect ambițios de asemenea avem strategii de inovare pentru specializarea inteligentă în concordanță cu programele naționale de reformă și cu recomandările de țară și cred că aceste programe operaționale dacă sunt bine negociate și dacă vor fi uh, axate pe competitivitate și pe atragerea de fonduri europene și uh, uh, pe competitivitate și pe crearea de noi locuri de muncă și inclusiv pe crearea de investiții adiționale prin multiplicarea efectului de pârghie a instrumentelor financiare cred că este uh, aportul nostru cel mai important pe care îl putem aduce acestei, uh, promisiuni a, președintelui juncker. Thank you. Mr. Nicholson. Nicholson. Uh, thank you very much and... Mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule comisar desemnat. Irlanda de Nord a beneficiat mult de susținerea regională din partea Uniunii Europene. Uh, de-a lungul anilor, Uniunea Europeană a susținut Irlanda de Nord și prin alte mijloace. În 2007, comisarul Barroso a lansat un task force pentru a implica mai mult uh, Irlanda de Nord în Uniunea Europeană. Uh, Mm, director general din Comisia Europeană au stabilit uh, relații tocmai pentru a stimula creșterea și locurile de muncă acolo. Uh, poate că directoratul pe care dumneavoastră înși vă veți uh, dirija va fi implicată și aș dori să obțin asigurări din partea dumneavoastră în cazul în care deveniți comisar dacă această task force pentru Irlanda de Nord va fi menținută și dacă aceasta va continua stimularea economică uh, și creșterea pentru a aduce susținerea necesară acestei regiuni. Uh, va exista un task force Juncker pe această temă. Vă mulțumesc. Thank you. Please answer in two minutes. Mulțumesc. Două minute. Uh, cred că uh, acest task force pentru Irlanda de Nord a fost un lucru foarte important care, în primul rând, a contribuit la uh, Uh, accelerarea procesului de pace și a reconcilierii în irlanda de nord și așa cum am înțeles acest task force va uh, continua să existe și vă asigur că îi voi da, uh, da o atenție sporită pentru că eu cred că este foarte important ca în toate regiunile uniunii europene să avem un climat de înțelegere de reconciliere și sigur că acest task force este în primul rând Uh, pentru a ajuta autoritățile să dezvolte și să creeze programe importante pentru, uh, pentru dezvoltare dar dimensiunea sa în privința, uh, în privința modului în care va, va, va aduce inclusiv stabilitate este foarte importantă deci cred că aceste două lucruri trebuie să meargă mână în mână dezvoltarea economică crearea de noi locuri de muncă și în același timp uh, un climat de înțelegere de pace pentru că sigur învățăm cu toții din lecțiile trecutului și din acest punct de vedere acest task force pentru irlanda de nord ca și alte uh, grupuri care funcționează în cadrul uh, direcției regionale cum este de pildă task force ul pentru Uh, comunitatea turcă și cipriotă aceste, uh, task force uri își propun tocmai acestea să încurajeze dialogul între cele două părți și să stabilizeze uh, și să asigure un climat de dezvoltare economică astfel încât ceea ce am trăit în alte vremuri să nu mai fie posibil în europa zilelor noastre. deci din acest punct de vedere fiți foarte siguri că voi acorda o atenție importantă acestui task force. mulțumesc foarte mult! Thank you. And... Mulțumesc. Următoarea întrebare. Doamna Michels. Da, mulțumesc frumos. Doamnă Crețu, și eu vreau să vă urez un călduros bun venit la comisia noastră. Aș dori să vă întreb despre aplicarea condiționalității macroeconomice. Ați spus, pe bună dreptate, că uh, prin acest uh, instrument uh, statele membre uh, vor beneficia de programe stabile și veți împied... cum veți să cum doriți să împiedicați ca statele membre, printr-o programare conturnată la nivel național, să își ascundă interesele și cum doriți să implicați nivelul regional și comunal în dezvoltarea ulterioară a uh, politicii europene. Vreți să o faceți într-un cadru de șapte ani sau vreți să lăsați statele membre să se ocupe? Thank you. Mulțumesc. condiționalitatea macroeconomică este un uh, Uh, o măsură care a fost prevăzută uh, în ultimă instanță. știu foarte bine dezbaterile care au avut loc în parlamentul european știu că foarte mulți dintre dumneavoastră s au opus adoptării acestei condiționalități macroeconomice dar uh, pe de altă parte așa cum spuneam acestea s au impus ca o necesitate ca urmare a unor situații pe care le am trăit și și în care am văzut că au fost investiți bani uh, fără ca cadrul general să fie îndeplinit și acum avem și aceste condiții dar așa cum spuneam din punctul meu de vedere comisia europeană nu trebuie văzută uh, ca un jandarm uh, în fața statelor membre ci ca un ca un instrument care ajută statele membre să înțeleagă că dezvoltarea economică fără aceste criterii nu poate fi posibilă și este în beneficiul lor și al cetățenilor lor să îndeplinească aceste condiții și vom avea acest dialog structural care este prevăzut în regulament între comisia europeană și parlamentul european și voi veni aici de fiecare dată când se va pune problema suspendării de fonduri și sigur că Uh, uh, vom decide împreună și sigur că va trebui să luăm în, uh, atenție caracteristicile fiecărei țări în parte sunt și împărtășesc cu, cu totul temerile dumneavoastră că populația nu trebuie pedepsită pentru ceea ce nu îndeplinesc guvernele dar pe de altă parte uh, vor fi nenumărate avertizări deci așa cum v am spus nu, nu ar fi un uh, moment uh, în care comisia va spune începând de astăzi nu aveți fonduri vor fi luni de zile dacă nu ani în care statul membru va fi avertizat că trebuie să îndeplinească aceste condiții și în fond noi dăm bani tocmai pentru reforme structurale deci au aceste resurse din fondurile de coeziune pentru a uh, uh, lucra la baza economiei la uh, a dezvolta reformele structurale de, către, de care aceste societăți au nevoie. mulțumesc foarte mult și normal orașele regiunile vor trebui implicate în mod activ. Mulțumesc. Următoarea întrebare de la din partea doamnei Martina Ulfi. Cum ele sa, multe regiuni... Mulțumim, ce scuze. Doamnă comisar, după cum știți, multe țări din zona euro au avut probleme foarte grave de gestiune economică a fondurilor europene, din cauza unor obligații mult prea stricte impuse de pactul de stabilitate. În calitate de comisar desemnat pentru politica de coeziune, credeți că se poate exclude din pactul de stabilitate cota de cofinanțare a regiunilor care sunt mai puțin dezvoltate și, dacă da, cum se coord va coordona acest lucru, cu, cum se veți coordona dumneavoastră cu domnul vicepreședinte Katainen? foarte mult uh, cunosc uh, preocuparea parlamentului european a președinției uh, italiene și, și a comitetului regiunilor privind excluderea din calcularea deficitului bugetar a sumelor cofinanțate pentru investiții productive sigur că nu este o decizie pe care eu aș putea să o iau este o decizie care se va lua în cadrul consiliului dar până la Um, până în noiembrie când va lua probabil în discuție această propunere eu cred că trebuie să utilizăm cât mai bine flexibilitatea existentă uh, în cadrul normelor actuale și uh, o să transmit uh, cu siguranță îngrijorarea dumneavoastră colegiului consiliului. eu cred că avem nevoie de investiții publice în economia reală și este o problemă foarte serioasă pe care o ridicați pentru că nu este ușor pentru unele state membre să asigure cofinanțarea necesară pentru în uh, paralel cu păstrarea obiectivelor de consolidare fiscală care așa cum spuneați sunt foarte stricte în pactul de stabilitate. deci pe de o parte noi va trebui să încurajăm statele membre să investească în economia reală să pună cât mai mulți bani din partea lor de cofinanțare dar pe de altă parte există această presiune asupra deficitului uh, uh, bugetar. sigur că pactul de stabilitate din câte înțeleg prevede o anumită flexibilitate pentru investiții publice și lasă cumva statelor membre o marjă de manevră bugetară în special pentru acele state membre aflate în dificultate dar Uh, este o preocupare pe care am întâlnit o în discuțiile cu mulți dintre dumneavoastră și cu mulți dintre, reprezentanții statelor membre deci din acest punct de vedere cred că trebuie să mergem în paralel cu respectarea pactului de stabilitate folosirea uh, posibilităților pe care le oferă și să vedem ceea ce consiliul va decide în noiembrie în legătură cu uh, excluderea de la calcularea deficitelor a ceea ce intră în uh, cadrul investițiilor. Thank you. Mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Stuger. Ja, voorzitter, dank u wel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În uh, top 10 al uh, statelor celor mai subvenționate se află 8 despre care Transparency International spune că au cote negative. Care este situația măsurilor concrete? Am auzit uh, foarte multe, uh, foarte multe lucruri vagi despre dialog, control, ajutor, dar m-ar interesa niște măsuri concrete și mi-ar fi plăcut să văd de la dumneavoastră mai multă creativitate, să auzim exact despre măsuri concrete. O propunere, ne-am putea imagina o listă neagră, o carte neagră a instituțiilor care au uh, fraudat subvențiile până acum? Vă rog frumos să-mi spuneți ce părere aveți. Uh, mulțumesc foarte mult îmi pare rău că nu am reușit să trec probabil aveți uh, foarte ridicat uh, acest nivel al exigențelor și al creativității vă promit că probabil în perioadele următoare voi reuși să fiu suficient de creativă ceea ce vreau să spun este că eu nu cred că noi trebuie să inventăm roata sunt reguli în, în, uh, în vigoare pe care trebuie să le respectăm eu nu pot veni aici în fața dumneavoastră și să spun că cât de frumos gândesc eu și cât de creativă sunt eu nu pot crea instituții noi nu pot crea legislație nouă dumneavoastră ați adoptat această legislație în legislatura trecută și ați pus așa un efort important în adoptarea acestei legislații eu tot ceea ce vă pot promite este că voi respecta această legislație așa cum dumneavoastră ați uh, uh, adoptat o în legătură cu problema foarte serioasă pe care ați ridicat o sigur că mă preocupă foarte tare această Uh, chestiune legată de erori în general și de fraudarea fondurilor europene în particular dar uh, așa cum spuneați sunt cazuri importante raportate de transparency international evaluările olaf și ale uh, serviciilor comisiei europene arată că din totalul din totalul activităților din perioada două mii șapte două mii treisprezece doar șapte au reprezentat erori și din aceste erori doar unu au fost fraude deci uh, furt cu bună știință din fonduri în rest au fost erori de management și de aceea am insistat pe capacitatea administrativă și pentru a învăța aceste state membre să achiziționeze să facă achiziționări publice de calitate să, uh, să facă programe operaționale care să nu introducă erori. deci din acest punct de vedere sunt uh, de acord cu dumneavoastră că trebuie să fim foarte stricți și am spus în uh, discursul meu introductiv dar nu e numai comisia e olaf sunt curtea de audit sunt atâtea instituții care vor veghea pentru felul în care a cheltuit banul uh, cetățenilor europeni. mulțumesc foarte mult. Thank you. Mr. Blanco Lopez. Domnul Blanco Lopez, acum. Mulțumesc foarte mult. Constat că aveți ideile foarte limpezi, știți ce este bine pentru cetățeni și orașele europene. Există o problemă demografică în mai multe regiuni ale Europei. Este o provocare pentru continentul nostru și a păstra bunăstarea cetățenilor uh, cere niște soluții pentru această problemă demografică. E nevoie să obținem creștere economică durabilă și locuri de muncă durabile. Potrivit uh, tratatelor, Politica de coeziune socială trebuie să fie una transversală. Dezvoltarea unei agende pentru a rezolva problema demografică, în special îmbătrânirea populației și depopularea anumitor regiuni ale Uniunii Europene. Ei bine, această agenda trebuie să devină mai competitivă și aș vrea să știu care sunt intențiile dumneavoastră vis-a-vis -vis de această problemă cu care ne vom confrunta în viitor. bineînțeles uh, împărtășesc opinia dumneavoastră și mulțumesc foarte mult pentru această uh, întrebare care este foarte importantă pentru că uniunea europeană se confruntă deja cu această problemă a uh, declinului demografic a schimbărilor demografice declinului populației se estimează că până în anul două mii treizeci unul din trei europeni să aibă peste șaizeci de ani și ceea ce va <clears throat> produce schimbări importante în privința, uh, uh, în privința dezvoltării noastre economice și sigur că acest uh, fenomen ar putea fi cred amplificat de scăderea, scăderea ratei fertilității și de migrația care există dinspre uniunea europeană înspre alte zone ale ale lumii și care vor crea probleme foarte serioase. deci fondurile de coeziune uh, vor avea în vedere să pregătească statele membre care uh, se previzionează că vor avea probleme foarte importante să se pregătească în privința uh, a câtorva lucruri în primul rând dezvoltarea forței de muncă și pregătirea forței de muncă prin programe în educație și Uh, de asemenea prin, uh, uh, um, crearea de locuri de muncă și nu în ultimul rând pentru crearea serviciilor sociale pentru că așa cum spuneam mai devreme această dimensiune socială este foarte importantă avem o întreagă, un, un procent important al populației uniunii europene care se confruntă cu, cu problema îmbătrânirii și a faptului că nu mai are cine să aibă grijă de ei și din acest punct de vedere voi lucra în strânsă conexiune cu uh, comisarul pentru probleme de muncă și afaceri sociale care are în subordine gestionarea fondului social european ca împreună cu fondurile de dezvoltare regională și fondul de coeziune să contribuim în primul rând la, dezvoltarea acestor infrastructuri și la uh, crearea condițiilor uh, pentru, pentru toți acești oameni. deci uh, schimbările demografice sunt într adevăr o mare problemă pentru multe țări din uniunea europeană. Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea domnului Hetman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă Crețu, permiteți-mi, vă rog, să pun direct întrebarea și să revin asupra orașelor și politicilor urbane. Întrebarea mea este Vreți să apărați pragul de 5% în cadrul fondului eh, FDR, care, în care 5% să fie pragul pentru orașe, sau vreți să creșteți acest prag de 5%? Și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există un paradox care reiese din eh, regulamentul general 1305, eh, care acoperă zonele rurale, pentru că acest, aici s-a dublat Uh, suma în politica regională și în cadrul PAC, de asemenea, care este finanțată și ea din aceeași sursă și din Fondul European pentru Agricultură. Vreți să luați măsuri, întrebarea mea, pentru a face, a face o diferență clară, a separa clar aceste două fonduri, astfel încât proiectele să nu fie finanțate din două surse, pentru că această problemă apare în multe zone, de exemplu în anumite regiuni, cea din care vin eu în Polonia. You have two minutes. Mulțumesc. Aveți două, două minute, vă rog. Uh, după cum spuneam uh, și continui să repet, uh, orașele sunt foarte importante pentru politica regională și acest uh, prag de cinci din câte înțeleg reprezintă din fondul de dezvoltare regională care merg pentru proiecte integrate uh, și care vor fi uh, în, afara deci în plus față de ceea ce va fi în cadrul politicii de regionale, în regionale în general și care va cuprinde orașele și regiunile așa cum, spuneați este foarte important să găsim cea mai, uh, la îndemână și uh, modalitate de a implica orașele pentru că știți foarte bine că există această dezbatere unele orașe spun că principiul subsidiarității este suveran și că noi nu avem niciun drept în, în ceea ce privește dezvoltarea lor dar pe de altă parte Uh, și sunt complet împotriva unei noi legislații privind orașele pe de altă parte se vorbește de o um, carte albastră a dezvoltării orașelor și așa cum spuneam cred că trebuie să avem în considerare toate punctele de vedere să vedem ce reiese din această consultare publică care tocmai se încheie acum legată de agenda urbană și să vedem în ce măsură vom putea merge mai departe și mi aș dori să avem o, dezbatere aici în uh, parlamentul european pe marginea concluziilor uh, foarte clare care vor reieși din această dezbatere. în legătură cu dubla finanțare sunt lucruri pe care va trebui să le discutăm împreună cu comisarul european pentru dezvoltare rurală și pentru a găsi cele mai bune căi să fim eficienți să, nu, să, economisim bani și să banii care sunt folosiți să dea rezultate maxime acolo unde ei sunt folosiți. deci uh, risipa de bani este într adevăr o chestiune foarte importantă căreia trebuie să ne adresăm. Mulțumesc, domnul Mulțumesc, doamnă președinte Doamnă comisar desemnat, eu sunt unul dintre cei trei reprezentanți ai teritoriilor și departamentelor de peste mări. Sunt 11 teritorii aflate departe, în trei oceane. Am ascultat cu mare atenție răspunsul dumneavoastră legat de condiționalitatea macroeconomică, dar uh, aș dori să vă atrag atenția asupra consecințelor dezastroase pe care le are o aplicare dogmatică a acestor prevederi pentru teritoriile de peste mări, care au deja de suferit din cauza unor handicapuri pe care le cunoașteți și care uneori nu reușesc să asigure dezvoltarea economică a teritoriilor lor. Iată întrebarea mea. Nu co considerați că ar trebui să utilizăm un grad mai mare de flexibilitate ca să permitem acestor teritorii să iasă din austeritate și să uh, își descătușeze potențialul de creștere și de ocupare mai ales? Ne puteți asigura că veți transmite acest mesaj în viitorul colegiu cu politica de coeziune care trebuie să fie luată în calcul în discuțiile actuale referitoare la punerea în aplicare a Pactului de Stabilitate și Creștere. Mulțumesc! mulțumesc foarte mult. am spus și mai devreme împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere a fost uh, și punctul de vedere ridicat de colegul uh, dumneavoastră din reunion care își manifesta uh, cum să spun dezaprobarea ca reunion să fie pedepsit pentru ceea ce face guvernul de la paris dar așa cum spuneam cred că una din propunerile mele principale va fi aceea de a Uh, de a uh, organiza un grup de lucru uh, împreună cu alți comisari în primul rând comisarul katainen pentru dezvoltare creștere economică și creare de noi locuri de muncă și cu guvernatorii acestor regiuni pentru a găsi cele mai bune căi de a merge mai departe pentru că eu, nici eu nici dumneavoastră nu putem schimba regulamentele care sunt în Uh, se află acum pactul de stabilitate trebuie respectat până când consiliul nu decide altfel și așa cum spuneam în noiembrie se va lua această, această propunere în considerare a președinției italiene dar mai devreme spuneam că eu nu cred că noi utilizăm suficient de mult Um, flexibilitățile deja oferite în pactul de stabilitate care ajută într un anume fel um, țările aflate în uh, dificultate. regiunile macroeconomice sunt așa cum am spus și repet o valoare unică pentru uniunea europeană și trebuie să ne gândim și la integrarea lor în regiunea din care fac parte regiunea uh, geografică din care fac parte și în același timp să ne asigurăm că uh, vom păstra Uh, legăturile foarte strânse și vom asigura o dezvoltare economică armonioasă la nivelul întregii uniuni europene inclusiv în aceste regiuni ultraperiferice și vă asigur că voi da o atenție specială pentru că îmi dau seama că există în primul rând acest handicap al depărtării față de uniunea europeană uh, uh, al al faptului că e vorba de insule cu uh, uh, deficiențe geografice și cred că în actualul cadru financiar multianual vom reuși să negociem programe operaționale foarte uh, benefice pentru populația acestor regiuni ultraperiferice. sigur că au un statut special care este recunoscut prin tratat și pe care îl vom respecta întotdeauna. Mulțumesc. Următoarea întrebare este din partea domnului Arimu. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Crețu, vreau să revin asupra principiului de parteneriat și guvernanța multinivel pentru că în articolul 5 al regulamentului cadru este definită aceasta și concretizată apoi în codul de conduită. Prin aceasta autoritățile locale, regionale, dar și ONG-urile sau și partenerii sociali vor putea la timp și foarte amplu să fie implicați în pregătiri, dar și în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și în programele aferente. Chiar dumneavoastră ați răspuns în scris la una din întrebări citez, vei, voi avea grijă la codul de conduită pentru parteneriat, pentru că politica de regională funcționează cel mai bine atunci când toate nivelurile colaborează și astfel uh, se evită conflictele de interes. Ați spus că este un principiu bun, așadar sunt de acord cu dumneavoastră, însă va fi mai bine dacă va fi pus în aplicare și concret. Și iată întrebarea mea și vreau să vă rog să-mi răspundeți cât se poate de concret. Uh, cum va verifica Comisia concret dacă acest principiu se respectă și se aplică mai ales în statele membre concret? Și a doua întrebare, ce se întâmplă concret dacă un stat membru nu își uh, face această obligație, nu, nu respectă această obligație? Aveți un plan pentru această situație? Mulțumesc! Thank you. We have two minutes to answer. Două minute pentru a răspunde. Thank you. Uh, așa cum spuneam parteneriatul de calitate în cadrul fondurilor europene structurale și de investiții este foarte important și uh, felicit uh, comitetul regiunilor felicit comisia de dezvoltare regională pentru că s a luptat pentru introducerea acestui articol cinci care va obliga statele membre să ia în considerare părerile administrațiilor locale ale societății civile ale partenerilor sociali în toate etapele de, um, uh, de elaborare a unui program de la concepere programare um, punere în practică și monitorizare aplicarea acestui uh, criteriu va fi în primul rând foarte importantă în negocierea programelor operaționale și a acordurilor de parteneriat probabil că dacă voi avea uh, aprobarea dumneavoastră domnul hahn va uh, termina de negociat uh, acordurile de parteneriat dar în programele operaționale va fi un criteriu important și așa cum spuneam sunt țări și țări sunt țări cum sunt țările nordice și cum este și țara dumneavoastră belgia în care acest principiu al parteneriatului este ceva de la sine înțeles. sunt alte țări care nu au această cultură a implicării organizațiilor Uh, uh, activităților locale și colegul meu domnul cozzolino a fost în întrebarea sa a uh, sesizat de fapt întrebarea sa a fost de fapt o plângere a faptului că nu sunt luați în considerare partenerii sociali dar acest lucru nu era până acum o obligativitate deci vom atenționa statele membre pe parcursul negocierilor uh, programelor operaționale și trebuie să ne asigurăm atunci când vor veni cu aceste propuneri că aceste propuneri au fost agreate sau cel puțin discutate și cu cei la nivel local pentru că așa cum spuneam aceasta este garanția cea mai sigură că fondurile nu se vor duce în proiecte care nu răspund în mod direct nevoilor imediate ale cetățenilor pentru că am avut Uh, exemple de, fonduri care au fost cheltuite doar pentru a fi cheltuite doar pentru a se arăta că avem un anumit de, procent de fonduri europene cheltuite dar nu au răspuns în mod uh, concret nevoilor imediate adică sunt regiuni în care nu ne permitem luxuri foarte mari e nevoie de investiții imediate și în lucruri de bază infrastructură servicii de sănătate nu în alte chestiuni care nu răspund nevoilor directe. deci așa cum spuneam pe parcursul negocierilor uh, uh, uh, voi, colabora cu dumneavoastră și vă voi informa în ce măsură acest principiu al parteneriatului avem evaluări cum merge. comitetul regiunilor este un, alt, un alt partener care ne poate oferi informații pentru că în comitetul regiunilor sunt reprezentați toți uh, reprezentanții administrației locale care trebuie să mobilizeze mediul de afaceri din, uh, uh, regiunea respectivă mediul academic pentru că sunt atâtea regiuni în care nu există să fie o universitate nu există să nu fie oameni să, nu își spună părerea. mulțumesc foarte mult i am very sorry. Thank you. Mulțumesc. Accept scuzele dumneavoastră, dar să știți că trebuie să respectăm timpul. Urmează acum doamna Reintke. Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă, stimată doamnă Crețu, dragi colegi. Statele membre sunt încurajate să includă grupurile marginalizate în acordurile de parteneriat și în programele operaționale și să raporteze efectele investițiilor. Mai ales grupul romilor este menționat în prevederile comune și în cadrul financiar multian, în fondul social european, mă scuzați. Dar din experiența anterioară nu știm dacă această încurajare va fi pusă în practică de statele membre. Așadar, cum vă veți asigura dumneavoastră în calitate de comisar că comunitățile marginalizate cum sunt romii vor fi incluse și vor beneficia foarte mult de politica de coeziune? Și cum veți coopera cu colegii din comisie ca să vă asigurați de acest lucru? A doua întrebare se referă la principiul egalității dintre femei și bărbați. Se stipulează în regulamentul general privind fondurile europene, însă cred că liniile nu sunt suficient de clare. Integrarea dimensiunii de gen nu se limitează doar la FSE, ci s-ar putea aplica și în FEDER și în fondurile de coeziune. Cum veți asigura integrarea acestei dimensiuni în politica de coeziune și prin ce măsuri concrete veți asigura egalitatea de gen? Mulțumesc! Thank you. We have two questions. Mulțumesc. Avem, ați uh, vor pus două întrebări, dar oricum pentru răspuns aveți doar două minute. Așa cum știți uh, și cum am și spus, grupurile marginalizate, cei vulnerabili, sunt cei cărora trebuie să ne adresăm pentru că uh, trebuie să fim preocupați, preocupați de dezvoltarea generală dar în același timp trebuie să nu lăsăm pe nimeni în urmă și în parlamentul european știți la fel de bine ca și mine că nu a existat an nu a existat uh, uh, semestru în care să nu discutăm despre strategia romilor. este o problemă europeană este o problemă care nu privește doar un singur sau mai multe state membre este o problemă căreia trebuie să ne adresăm cu toții. Uh, în ceea ce privește politica uh, regională ea nu se adresează nu se poate adresa în mod specific unei, minorități. noi avem uh, fonduri alocate unor regiuni din care sigur cei mai mulți bani se duc spre regiunile cele mai puțin dezvoltate și în care sigur că în multe din aceste regiuni mai puțin dezvoltate comunitatea romă prezintă o pondere importantă. Um, cei care gestionează programe direcționate special spre această comunitate o reprezintă um, uh, comisarul pentru care gestionează fondul uh, social european comisarul pentru muncă și afaceri europene. dar dați mi voie să vă spun și din experiența mea că Uh, este un subiect care m a preocupat știți bine că provin dintr o țară care are o importantă comunitate romă am vizitat italia de pildă și am văzut acolo eforturile pe care uh, localitățile le fac pentru a integra uh, minoritatea romă. sunt bani puși la dispoziție pentru Uh, minoritatea romă pentru a și trimite copiii la școală și am văzut autobuze care stau în fiecare dimineață goale și jandarmul acela îmi spunea uh, copilul meu nu are un autobuz care să l ducă la școală în fiecare zi iar noi plătim din banii noștri acest autobuz iar copiii nu merg la școală deci trebuie să lucrăm cu liderii comunității rome să i facem să înțeleagă cât, cât sunt de importante educația accesul la sănătate pentru că și noi facem eforturi dar cred că trebuie să fie un efort reciproc pe care trebuie să l facem pentru a ne înțelege împreună suntem tradiții diferite culturi diferite dar avem reguli comune și atunci când uh, banii unei comunități locale se duc pentru un serviciu acești bani nu trebuie risipiți așa cum am văzut eu într o localitate din italia și am văzut cu ochii mei deci acolo exista o frustrare generală pentru că sunt dați bani care nu sunt folosiți Uh, uh, într o manieră uh, folositoare dar sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem mai mult pentru că este o problemă de care trebuie să scăpăm să ridicăm nivelul de educație al acestei comunități și să găsim o abordare integrată sigur că este uh, misiunea comisarului european pentru uh, afaceri sociale și, muncă să vină cu o nouă strategie pe care sunt convinsă că o vom discuta pe parcursul următorilor cinci ani în continuare dar sper să se vadă și îmbunătățiri concrete. în ceea ce privește uh, egalitatea de gen nu cred că mai trebuie să, să vă spun că am militat foarte mult în ultimii douăzeci și cinci de ani în, uh, uh, privința respectării acestui principiu mă bucur foarte mult că este un principiu al uh, condiționalităților ex ante și deci practic prin niciun stat membru prin aceste condiționalități ex ante înseamnă condiționalitățile puse înainte de a livra banii pentru un anumit proiect și proiectele pentru oameni cu dizabilități Uh, pentru uh, aceste criterii legate de uh, egalitatea de șanse vor trebui respectate cu strictețe de statele membre înainte ca noi să livrăm banii din acest punct de vedere și mă bucur foarte mult și vă felicit că ați introdus în cadrul acestor condiționalități toate aceste lucruri care țin de demnitatea noastră și de civilizația noastră ca uniune europeană de a nu i lăsa în urmă pe cei cu dizabilități de a avea egalitate de șanse între femei și bărbați și de a lucra în folosul tuturor minorităților fie că ele sunt rome sau uh, alte naționalități. mulțumesc mult! Thank you. Thank you for your long answer. Uh, I, I will be pushed to, to, to limit. Vă mulțumesc pentru răspunsul foarte lung. Trebuie totuși să vă limitați la acel un minut alocat. Vă rog din suflet să păstrați timpul alocat. Următoarea întrebare provine de la domnul Uspaschici. Uh, Vă mulțumesc, voi vorbi în lituaniană. Gerbima comisarė, aš tikiuosi, kad uh, jūs būsit komisarė, todėl kad visiškai... Sper că veți deveni comisar, stimată doamnă, pentru că răspunsurile dumneavoastră sunt extrem de competente. Însă întrebările până acum au fost destul de asemănătoare. Am auzit despre absorpție, despre priorități pentru investiții și așa mai departe. Întrebarea mea va fi oarecum diferită. Va trebui să luați decizii împreună cu ceilalți comisari în cadrul colegiului. Și, așa cum știm, susținerea directă pentru lumea afacerilor poate să ducă la o distorsionare a concurenței. și poate că ar fi bine să dăm mai mulți bani pentru o infrastructură mai bună, mai degrabă decât să dăm bani către afaceri. Dacă există infrastructură, poate mai mulți oameni vor putea să-și uh, lanseze niște afaceri. Din experiența practică știm că fondurile din programul SAPARD au dus la falimentul multor companii. Practic, noi am pierdut mult mai mulți bani decât au fost primiți ca finanțare. Ce trebuie atunci să facem în așa fel încât banii să fie folosiți mai eficient? Mulțumesc. Doar două minute pentru răspuns, vă rog. Mult I will try to be in time. So, în primul rând, mulțumesc uh, pentru părerea dumneavoastră și uh, sunt convinsă că această Uh, întrebare este foarte importantă pentru că răspunde la uh, uh, ceea ce ne dorim noi această orientare spre rezultate spuneți dumneavoastră să nu mai risipim banii și sigur că ține de propunerile pe care fiecare stat membru în parte le va face în privința programelor operaționale în ce măsură aceste, aceste programe se vor adresa infrastructurilor sau mediului de afaceri. sigur că sunt state cum sunt statele din regiunea noastră așa cum spuneați uh, mai puțin dezvoltate și care au nevoie de această infrastructură pentru care infrastructura este un element cheie în Uh, dar în paralel trebuie cred să mergem și cu dezvoltarea afacerilor pentru că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală pentru orice economie pentru crearea de noi locuri de muncă și uh, creșterea uh, economică deci cred că trebuie să avem în vedere această orientare spre rezultate fiecare țară are aceste obiective tematice în cadrul cărora poate alege ceea ce se potrivește cel mai bine nevoilor lor și regiunilor din care fac parte. deci uh, uh, sunt uh, de acord că trebuie să comunicăm cu aceste state membre să știe toate modificările pe care dumneavoastră le ați adus aici în parlamentul european pentru că la sfârșitul anului două mii cincisprezece sper că voi fi cea care va prezenta în fața dumneavoastră un raport al modului în care uh, această politică de orientare spre rezultate a adus rezultate concrete în comparație cu perioada anterioară două mii șapte două mii treisprezece mulțumesc foarte mult! <laughs> Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vorbi în suedeză deci se vorbește suedeză, așadar. După cum știți, capacitățile administrative și instituționale sunt foarte importante pentru capacitatea de absorpție și pentru a putea folosi la maxim fondurile de coeziune. O bună gestiune administrativă poate să ducă la o absorpție bună și un nivel prost poate să ducă la o folosire proastă a fondurilor în regiuni și poate să uh, afecteze și celelalte obiective ale politicii de coeziune. Cum putem să abordăm aceste probleme, având în vedere experiențele recente și având în vedere și noile reguli în politica aceasta? Aveți idei sau poate sugestii cum am putea îmbunătăți capacitatea administrativă în, loc, în momentele când este necesar și, în final, în ceea ce privește principiul de parteneriat, cum vreți să susțineți ONG-uri independente și cum veți putea spori rolul important al acestor ONG-uri pentru a putea atinge obiectivele politicii regionale? Thank you. Two minutes, John. Vă mulțumesc. Două minute. Aș, uh, cred că uh, această capacitate administrativă este în opinia mea mult mai importantă și decât uh, fondurile pe care le oferim unor state membre pentru că fără capacitate administrativă uh, nu este posibil ca Uh, regiunile și statele membre să implementeze în mod eficient acești bani în beneficiul uh, cetățenilor. deci sunt absolut de acord cu dumneavoastră că a avea capacitate administrativă este uh, un element cheie pentru o bună implementare a fondurilor structurale și de investiții și sunt foarte hotărâtă să abordăm acest subiect foarte important așa cum spuneam mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate și care Uh, au avut deficiențe în absorbția fondurilor europene și aceste deficiențe este foarte clar că au venit de la această inadaptabilitate a administrațiilor de a avea dezvoltate uh, capacitățile pentru, pentru uh, a absorbe, absorbi aceste fonduri pentru că practic ce înseamnă capacitatea administrativă? înseamnă realizarea în mod eficient a procedurilor de reglementare și de ajutor pentru ca banii să ajungă foarte rapid la beneficiar, și au fost foarte multe întârzieri știți foarte bine în achizițiile publice și așa mai departe. deci uh, uh, rolul nostru va fi acela de a ajuta administrațiile publice uh, care administrează și în primul rând cele care administrează și realizează auditul fondurilor uh, europene cei care au de a face cu bani europeni trebuie să știe foarte clar regulile europene și să aibă experiență din acest punct de vedere. Uh, sigur că uh, o să considerați că sunt doar vorbe dar eu cred foarte mult în aceste schimburi de experiență pentru că am văzut ca un om care provine dintr o țară care doar acum douăzeci și cinci de ani a ieșit de sub comunism cât de importante sunt schimburile de bune practici și de a vedea în ce măsură unele lucruri funcționează într un fel alte lucruri nu funcționează dar uh, este clar că în ceea ce privește achizițiile publice de, pildă a fost principala sursă de erori în politicile noastre și va trebui să facem ceva pentru a furniza de pildă economiști ultraspecializați uh, uh, finanțați de către comisie care să ajute în elaborarea de strategii să învețe statele membre să lucreze cu instrumentele financiare pe care banca europeană le pune la dispoziție și sigur utilizarea asistenței tehnice iar în legătură cu ong urile sigur este o componentă importantă a preocupărilor noastre. Thank you. Mulțumesc. Aveți foarte multe să ne spuneți, vedem, dar vă rog frumos să respectați timpul. Doamna Spirachi. Mulțumesc, doamnă președinte. Criza creditelor a fost rezultatul crizei financiare și a limitat succes, accesul IMM-urilor la capital și la credite. Aici sunt. Noi instrumente financiare au fost create pentru a rezolva această problemă în perioada actuală de programare, presupunând o implicare mai mare a sectorului privat și, de asemenea, o sporire a uh, activității intermediarilor de servicii financiare. După părerea dumneavoastră, aceste instrumente ar trebui extinse ca să fie combătute cauzele și circumstanțele care au produs criza. După cum știți, noi suntem, eu sunt din Grecia, iar consecințele crizei sunt foarte vizibile la noi, IMM-urile au foarte mult de suferit și șomajul este foarte ridicat. Credeți că din fondurile structurale s-ar putea finanța credite noi, dar și refinanța creditele existente? De asemenea, se poate folosi capital de lucru în acest sens? Mulțumesc! Fariso, uh, sigur că, în primul rând, nu cred că trebuie să, uh, să nu încep uh, prin a manifesta simpatia pentru suferința prin care poporul grec uh, a trecut în ultimii ani ca urmare a crizei economice și cred că uh, politica de coeziune a jucat uh, un rol foarte important nu numai în grecia ci și în toate țările afectate de criză de fapt în opinia mea nu a existat țară care să nu fie afectată într un fel sau altul de efectele crizei economice iar uh, în această uh, competiție pe care țările au avut o de dus pentru a se menține în cadrul unor restricții uh, Uh, de deficit bugetar foarte stricte investițiile au fost cele, uh, investițiile au fost cele care au fost sacrificate și doar cu ajutorul politicii europene de coeziune aceste investiții au reușit să atenueze și știu foarte bine că în grecia de pildă pe parcursul crizei Uh, de uh, investițiile publice din fonduri europene a atins și șaptezeci din totalul investițiilor publice. cred că este foarte important pentru toate țările dar în special pentru aceste țări care au de recuperat mult mai mult în privința uh, nivelului de viață ca instrumentele financiare să joace un rol important în punerea în aplicare a noii generații de programe de politică regională și ele sunt importante pentru că sporesc efectul de pârghie al finanțării politicii regionale reprezintă o uh, marjă de manevră pentru investiții suplimentare care sunt atât de necesare în aceste țări și uh, în vremuri de resurse publice limitate sunt într adevăr un uh, instrument foarte important deci se, va, se vor furniza servicii de asistență și consultanță pentru autorități și sigur grecia va fi în continuare în atenția noastră ca să o ajutăm. Thank you. Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea domnului Dăncilă. Da, am toată încrederea că experiența ta în calitate de deputat european, faptul că tu cunoști foarte bine necesitatea unei bune colaborări între comisar și comisia aferentă din Parlamentul European, se, re, se vor reflecta într-o bună colaborare între tine ca și comisar pe politici regionale și Comisia de Dezvoltare Regională. O parte dintre antevorbitorii mei au vorbit despre erorile existente în cadrul programelor operaționale. În calitate de comisar, ce ai în vedere pentru a reduce procentul erorilor la nivelul programelor operaționale erori care au constituit o adevărată problemă în perioada două mii șapte două mii treisprezece și care sunt destul de persistente și în perioada actuală. Mulțumesc foarte mult, uh, Viorica. Mulțumesc pentru cuvintele tale frumoase și sigur că voi rămâne în contact cu uh, dumneavoastră. Așa cum uh, am mai spus, erorile reprezintă Uh, au reprezentat în perioada de programare două mii șapte două mii treisprezece șapte ceea ce înseamnă foarte mult din totalul uh, programelor derulate prin fondurile uh, structurale și de investiții și cred că este datoria noastră de a adopta măsuri pentru a reduce această rată a erorilor. în cele mai multe cazuri din aceste șapte doar unu au reprezentat fraude și care sunt sub investigație sau care vor urma să fie investigate și din acest punct de vedere în ceea ce privește fraudele uh, măsurile sunt foarte clare se uh, merge până la suspendarea fondurilor europene acolo unde se uh, stabilesc intenții clare de fraudare a fondurilor europene. este efortul comun pe care plătitorii de taxe din uniunea europeană îl fac și uh, uh, comisia europeană împreună cu statele membre au această responsabilitate de a veghea asupra modului în care acest fond uh, acești bani sunt cheltuiți. pe de altă parte cele mai multe erori sunt erori administrative care pornesc din necunoașterea regulamentelor din neaplicarea lor adecvată și așa cum spuneam este important să Uh, ne adresăm direct acestor uh, probleme. deci de pildă în regiunea noastră știm foarte bine că au fost probleme legate de achizițiile publice și comisia intenționează să trimită economiști Uh, finanțați de comisie care să meargă să învețe oamenii din experții naționali ca să spun așa sunt și alte țări care beneficiază de asistență prin uh, alte programe ale altor instituții financiare internaționale deci vor fi o multitudine de, modalități prin care ne vom adresa acestor probleme dar să nu excludem efortul regiunilor și al statelor membre. mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bogovici. Doamna candidatcă za comisarco, prihajate iz... Vă mulțumesc, stimata doamna comisar candidat, veniți din România, eu provin din Slovenia și cred că ambele țări sunt cunoscute pentru dificultățile cu care atrag fonduri europene. Sigur, și alte state membre sunt vizate. Uh, dar de aceea avem impresia că absorpția, capacitatea de absorție a statelor membre pune probleme. Și nu faptul că nu există mijloace financiare suficiente. Ați menționat deja câteva obstacole peste care trebuie să trecem bună oară atunci când pregătim proiecte și programe și așa mai departe. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe programe de parteneriat și programe operaționale. Comisia e cea care, în aceste cazuri, trebuie să garanteze urmarea, acel follow-up ca să vadă dacă obiectivele sunt urmărite sau nu. Ca și comisar, va trebui să aveți o abordare proactivă vis-a-vis de statele membre. Cred că nu trebuie să fie întreruperi ale plăților și nici întârzieri de plată. Comisia va trebui să ofere asistență, într-adevăr, dar de asemenea trebuie să pună mai multă presiune asupra statelor membre, așa încât acestea să-și facă temele așa cum trebuie. Ce veți face în această privință? Vă rog un răspuns scurt. Um, într adevăr a fost o problemă în ultimii ani pentru unele state și uh, așa cum spuneți uh, uh, s au înregistrat progrese și dumneavoastră veniți în continuare la ceea ce am spus mai devreme că noi comisia europeană am adoptat regulamente care vor trebui puse în practică dar statele membre însele trebuie să fie mult mai conștiente și mai, că acești bani trebuie folosiți. eu nu nu aș merge pe această idee a vitezei pentru că nu aș sacrifica viteza pentru doar de dragul absorbției europene cred că trebuie să avem programe de calitate dar așa cum am spus uh, utilizarea resurselor disponibile trebuie să se facă în mod eficient avem pentru viitoarea perioadă de programare uh, un număr limitat de priorități astfel încât să evităm o fragmentare ineficientă a resurselor pe care le avem la dispoziție deci de pildă în, în cadrul fondului de dezvoltare regională știți foarte bine că cheltuielile vor fi axate pe investiții în inovare și cercetare agendă digitală uh, um, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și economia, uh, uh, economia cu emisii reduse de carbon. deci sunt foarte multe condiționalități de această dată care va facilita o sporire a vitezei de absorbție a fondurilor europene. Um, pe de altă parte nu aș vrea să revin la capacitatea administrativă pentru că m am referit uh, la acest lucru dar cred că e un element cheie și am spus mai devreme și o repet mai important decât banii pentru că vedeți sunt bani care nu s au cheltuit și Uh, tocmai pentru că există aceste deficiențe structurale cărora trebuie să ne adresăm în primul rând deci eu sunt uh, optimistă uh, din acest punct de vedere că vom reuși să impulsionăm statele membre ca până la finalul anului două mii cincisprezece să cheltuiască cât mai mult din ceea ce a mai rămas din actuala perioadă de programare. Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea domnului Piotrowski. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, desemnat. Uniunea Europeană a cerut susținere pentru Ucraina, dar aceasta nu va aduce nimic dacă rețeaua de transport ucraineană nu este integrată cu cea europeană. Nu avem coridoarele necesare între Ucraina și Europa de Est, prin Polonia și prin regiunile de Est precum Lublin, de exemplu, regiunea din care vin eu. Întrebarea mea este, deci, doamnă comisar desemnat, veți susține acțiuni în cadrul politicilor de coeziune în ceea ce privește investițiile și crearea de uh, canalul lui E40 de apă, de canalul adică de fluviu. Vă rog frumos să răspundeți scurt mulțumesc foarte mult. Uh, sigur uh, cu toții ne exprimăm uh, solidaritatea noastră cu poporul ucrainean și așa cum spuneam mai devreme țările care aspiră să adere din păcate au această decizie politică a comisiei europene de a nu extinde Uh, spațiul uniunii europene pentru următorii cinci ani și eu cred că responsabilitatea politicii regionale este mult mai mare în actualul context pentru că uh, noi avem uh, programe care se adresează acestor, acestor țări dar programe care fac parte din macroregiuni pentru că știți că instrumentul de preaderare este la domnul hahn care va gestiona politica de vecinătate deci va trebui să colaborăm împreună pentru a răspunde nevoilor uh, directe nevoilor acestor țări fie că este vorba de republica moldova de ucraina sau de serbia de alte țări care uh, vor să adere la uniunea europeană. în cadrul strategiei dunării este inclusă și ucraina și eu cred că această oportunitate este foarte importantă pentru a dezvolta acțiuni concrete uh, care să vină în sprijinul Uh, populației uh, din această regiune. pe de altă parte uh, proiectele de infrastructură sunt foarte importante în zona noastră și știți că există o mare problemă în regiunea noastră de aceea o mare, parte a fondurilor de coeziune sunt îndreptate către infrastructură. deci vă, promit că vom discuta atât cu domnul comisar hahn care gestionează politica de vecinătate la această oră cât și cu cei de la dg transport așa încât să avem o ă, imagine de ansamblu în ce măsură vom putea asigura în interiorul uniunii europene legăturile de transport necesare între diverse țări și care să ne lege la rândul nostru cu cei din afara uniunii europene și cu țările aspirante. Mulțumesc. Întrebarea doamnei Valina acum. sorry. Bien, buenos días, señora Creto. Mulțumesc, bună ziua, doamnă Crețu. Știți bine că există foarte multe comune, printre care și comuna de unde vin eu, care au o um, întârziere în plata creditelor de angajament. Ce măsuri aveți în vedere pentru a vă asigura că se accelerează acest tip de plăți la beneficiari și apoi um, ce se întâmplă cu uh, cadrul comun, cadrul strategic comun, articolul 23. Am, uh, aici este vorba de macrocondiționalitatea fondurilor. Sunt regiuni, dar sunt și comune care nu pot primi subvențiile dacă nu respectă obiectivele legate de deficit. Iar pentru noi aceste obiective sunt aproape imposibil de atins. Sunt, uh, statul spaniol, municipalitățile reprezintă 33% din cheltuielile publice și numai 10% din finanțarea primită de la uh, nivel public general. Ce părere aveți? Aveți de gând să luați măsuri pentru a ținti aceste domenii unde o acțiune este necesară? Cum vom putea avea mai repede acces la acești bani? Mulțumesc! Am uh, răspuns uh, la prima întrebare adresată de domnul Van Nistelrooy acestei uh, probleme acestui decalaj între plăți care a creat deja o problemă uriașă pentru beneficiar avem douăzeci și trei patru miliarde neplătite și cred că trebuie să avem odată ce comisia europeană se va instala să avem o dezbatere foarte serioasă în legătură cu modul în care putem găsi o soluție de durată pentru a evita aceste întârzieri de plăți și care duc la rândul lor la întârzieri pentru implementarea programelor operaționale și înțeleg foarte bine ceea ce spuneți că sunt probleme create deja pe teren în legătură cu aceste întârzieri de, plăți. este foarte important uh, în acest sens și sprijinul dumneavoastră pentru a sprijini propunerile comisiei în vederea amendării bugetului pe două mii paisprezece și uh, amendarea și adoptarea draftului de buget pe două mii cincisprezece pentru că astfel uh, puțin vom putea uh, evita uh, acest efect în lanț pe care aceste neplăți îl au uh, la beneficiari în legătură cu macrocondiționalitățile așa cum spuneam uh, sunt uh, prevederi care sunt adoptate de către consiliu și de către parlamentul european ceea ce pot eu să fac este să vă asigur că aceste prevederi se vor aplica în mod proporțional și eficient și cu respectarea tratamentului egal între statele membre luând în considerare toate caracteristicile uh, situația economică și socială a acestor state membre dar în orice caz Uh, eu sunt gata să particip pentru că există această prevedere uh, unde comisia poate participa la discuții uh, cu parlamentul european în privința potențialelor suspendări. speranța mea este că nu vom ajunge în niciun caz în, cazul niciunei țări la această posibilitate de suspendare dar în calitate de uh, comisar sigur voi lua în considerare toate informațiile pe care le veți pune uh, la dispoziție. repet suspendarea fondurilor uh, în clauza uh, macroeconomică este ultima soluție pe care comisia o va adopta și va fi la capătul unui proces foarte lung în care statul membru este atenționat și uh, uh, în urma unor dezbateri de câteva luni în legătură cu respectarea macrocondiționalității. mulțumesc. sunt de acord cu colegii mei cu privire la îngrijorările în legătură cu fraudă și corupție care au fost semnalate și sper că poate în alt context o să avem posibilitatea să discutăm despre măsurile pe care dumneavoastră aveți intenția să le luați pentru ca să combateți eficient aceste fenomene. Cu toate acestea însă, în momentul de față vroiam să vorbim despre evaluări. Evaluarea intervențiilor care au fost programate în trecut în regiuni în ceea ce privește politica și coeziune evaluări care de multe ori sunt câteodată limitate la instrumente cantitative, cum ar fi, de exemplu, capacitatea de cheltuială a resurselor puse la dispoziție față de avantajele calitative care au fost aduse uh, după aceea. Vreau să vă întreb de aceea, cum vreți să structurați sistemul de evaluări pentru noua perioadă de programare? Vă mulțumesc! prima parte a întrebării dumneavoastră se referă la transparență și uh, pentru mine este clar că trebuie să avem toleranță zero față de uh, fraudă colaborarea între regio dg regio și olaf uh, trebuie să fie pe bază permanentă și sigur că trebuie să luăm măsuri din acest punct de vedere și înainte de a uh, uh, acorda și măsuri preventive și măsuri corective deci trebuie să lucrăm în ambele sensuri pentru a uh, atenționa statele membre regiunile care folosesc fonduri europene în privința anticorupției sigur că vom lucra și cu organizații precum transparency international și vom îmbunătăți modalitățile de procedurile de achiziții publice în conformitate cu directivele existente vom uh, avea uh, asistență tehnică pentru folosirea eficientă uh, a resurselor și sigur că așa cum spuneați probabil vom mai avea ocazia să vorbim despre acest subiect. în legătură cu evaluările pentru mine Uh, cel mai important criteriu este valoarea adăugată pe care aceste programe le vor aduce în, în ceea ce privește creșterea economică în ceea ce privește uh, crearea de noi locuri de muncă. cred că este criteriul cel mai important de care avem nevoie în această perioadă de criză. nu aș sacrifica niciodată calitatea pentru calitatea doar pentru a avea absorbție și pentru a, uh, crește cumva uh, uh, rata de absorbție doar de dragul absorbției fără ca aceste programe să aducă o valoare adăugată reală în, uh, viața oamenilor. sigur că există o dezbatere s a ridicat mai devreme problema produsului intern brut deci există o dezbatere în legătură cu criteriile principale dar pentru mine criteriul principal va fi al, locurilor de muncă produse și în ce măsură se vor genera alte afaceri pe, în, în uh, baza acestor programe. Thank you. The next... Mulțumesc. Următoarea întrebare. Domnul Papadakis. Mulțumim, doamna Crețu. În țara mea, în Grecia, mulți bani au fost investiți în infrastructură. O infrastructură de care este nevoie pentru dezvoltare economică. Avem nevoie de programe împotriva cutremurelor, a inundațiilor, construirea de servicii locale, construirea de școli. Problema acum e una de eligibilitate. Iar dacă statele membre nu impun măsurile crude ce decur din semestrul european și uh, acești bani vor fi pierduți, care ar trebui să aducă mai multe servicii locale, e bine, atunci problema rămâne că măsurile de austeritate și semestrul european vor continua să prejudiceze toate eforturile pentru dezvoltarea regională. Vă mulțumesc! V-aș ruga un răspuns foarte scurt. Să vă repet că atunci când vorbim de aceste condiții macroregionale vorbim de cazuri ipotetice excepționale uh, nu ne am confruntat deocamdată uh, cu, acest lucru dar vă promit că vom veni să discutăm în cadrul dialogului structurat între comisie și parlamentul european atunci când uh, va fi cazul. în legătură cu fondurile care vor fi alocate în caz de cutremure și inundații acest lucru stă în sarcina fondului de solidaritate socială pe care îl vom, gestiona împreună cu comisarul pentru gestionarea situațiilor uh, de criză uh, am avut asemenea cazuri în regiunea noastră și sigur că este foarte important să uh, putem fi foarte urgenți și activi atunci când populația noastră suferă din cauza unor cataclisme de acest gen. Uh, așa cum spuneam uh, sunt uh, profund solidară cu economiile mediteraniene grecia spania portugalia care au suferit atât de mult în perioada de criză și cred că finanțarea de politică de coeziune a contribuit substanțial la, la atenuarea efectelor crizei și cred că investițiile publice în aceste țări vor continua și sigur că există această această uh, greutate a țărilor membre și nu e ușor de făcut față să ai în același timp și consolidare fiscală și creștere economică dar pactul de stabilitate oferă această marjă de flexibilitate și sunt uh, la fel de curioasă ca și dumneavoastră ce se va decide la consiliul european din noiembrie. mulțumesc foarte mult! mulțumesc! Urmează doamna Smolkova. Mulțumesc. Aș uh, avea o întrebare, uh, dar care a fost menționată deja de colegul din Polonia, așa că aș avea doar o întrebare suplimentară, de fapt. Mă refer la strategia Carpaților. Pentru noi, cei din Polonia, Slovacia, Ungaria și sunt convinsă că și pentru cei din România, această strategie este extrem de importantă și nu uh, poate fi uh, făcută oricum. Cred că acum statele membre vizate colaborează strâns în mai multe domenii. Cred că este nevoie de mai multă inițiativă din partea statelor membre. Sunt convinsă că vor fi mai multe inițiative, iar noi, ca eurodeputați, ne vom implica foarte mult. Vreau să vă întreb dacă intenționați să vizitați regiuni specifice ca să vedeți cum sunt uh, cheltuite fondurile acolo și aș vrea să profit de ocazie ca să vă invit în Slovacia de Est. Puteți veni pentru două zile în Slovacia, Polonia și Ungaria și să ne vizitați și veți vedea cât de bine funcționează strategia carpatică sau ar putea funcționa. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru invitație Uh, strategiile macroregionale sunt foarte vizibile și sunt un susținător al acestor strategii pentru că ele uh, practic mobilizează toate statele membre să lucreze împreună pentru a depăși provocările pe care le au în față într o anumită regiune dar această inițiativă trebuie să vină de la statele membre de la cel mai înalt nivel. vă reamintesc că strategia dunării a pornit de la o scrisoare comună a primilor miniștri ai româniei și uh, austriei care a fost adresată consiliului la care s au raliat toate celelalte țări și practic acum avem o strategie care funcționează foarte bine deci uh, să încurajăm statele noastre membre să se adune să discute despre această strategie uh, uh, carpatică. sigur că este foarte important și eu cred că eh, mobilizează toate posibilitățile din regiune și nu numai statele membre la nivel înalt adică nu numai guvernele ci și autoritățile locale din aceste regiuni trebuie implicate pentru că ele știu cel mai bine care sunt Uh, uh, răspunsurile la nevoile pe care le au. repet nu cred că noi de la bruxelles știm ce se întâmplă în slovacia sau putem gestiona problemele de pe dunăre sau din marea ionică sau din marea baltică. noi catalizăm uh, suntem facilitatori acordăm asistența tehnică necesară dar practic responsabilitatea punerii în practică a acestor macroregiuni a acestor strategii este a statelor membre în legătură cu invitația dumneavoastră sigur că îmi propun uh, să fac cât mai multe din aceste două sute șaptezeci și șapte de regiuni care sunt acum uh, doamna danuta hübner uh, o felicit că a fost singurul comisar european care pe parcursul celor cinci ani a reușit să viziteze toate regiunile și sigur atunci uniunea europeană era puțin mai mică dar într adevăr intenționez totuși ca primele, primele vizite pe care le voi face să fie sigur în țările care beneficiază cel mai mult de, aceste fonduri și în țările care au, uh, avut succes cu rezultatele acestor fonduri dar pe de altă parte mă voi axa și pe regiunile uh, cele mai puțin dezvoltate pentru că ele au cele mai multe nevoie de fonduri deci voi încerca să alternez Uh, bunele practici cu, uh, cei care au mai multă nevoie să mergem acolo cu directorii de la dg regio cu cei care rolul nostru este de a ajuta și aceasta este deviza mea principală nu de a penaliza nu de a sancționa ci de a i ajuta pentru că acest lucru așteaptă oamenii de la noi să ajutăm statele membre să, uh, să cheltuiască eficient acești bani. mulțumesc foarte mult. Thank you. It was very important. Mulțumesc. A fost foarte important să auzim ce ați spus, dar uh, am întârziat cu 25 de minute față de programul prevăzut și aș vrea să rog pe toată lumea din următorii 10 vorbitori pe care îi mai avem, uh, care trebuie să pună întrebări, să fie cât se poate de succinți și să încerce să respecte um, programul, iar pentru răspunsuri, de acum încolo aveți un minut pentru răspuns. Următoarea întrebare, doamna Claudia Schmidt. Vă rog. Există îngrijorări continue cu privire la probleme, la uh, activitățile administrative în legătură cu derularea fondurilor structurale. Eurobarometrul arată că încrederea oamenilor în Uniunea Europeană a scăzut în mod considerabil. 70% din cetățeni consideră că corupția este o problemă foarte mare la instituțiile europene. În plus, față de aceasta, statisticile de la OLAF din anul 2030 arată, 2013 îmi cer scuze, arată că rapoartele cu privire la corupție și la fraude au crescut în ceea ce privește fondurile structurale. După ce s-a vorbit aici despre transparență de mai multe ori, vreau să vă pun o întrebare care vreau să vă rog să o răspundeți foarte concret. Cum va arăta colaborarea dumneavoastră cu OLAF concret? Cum vă veți uh, stabili față de planurile Comisiei de a avea un parchet european și cum vedeți rolul populației la inițiativele de combatere a corupției și a fraudei? Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult eu cred că folosirea corectă a fondurilor europene este o chestiune care trebuie să aducă prestigiul și care ține de responsabilitatea noastră este vorba de faptul că nu ne putem permite să pierdem încrederea oamenilor așa cum spuneați dumneavoastră din cauza acestor uh, cazuri care nu sunt tolerate în niciun fel pentru că deja astăzi uh, regio colaborează uh, într o măsură foarte strânsă cu olaf în prevenirea și combaterea fraudei și um, sigur că voi lua măsuri pentru a îmbunătăți transparența în, cazurile în care s au văzut că sunt deficiențe dar nu toate deficiențele înseamnă fraudă deci aș vrea să clarificăm acest lucru. Uh, sigur că încrederea populației în uniunea europeană nu ține numai de uh, uh, politica de regională este, este vorba de faptul că nu cred că am reușit îndeajuns să spunem cât de multe am făcut în cadrul politicii regionale sunt zeci de mii de locuri de muncă datorită fondurilor pe care noi le am alocat zeci de mii de companii care și au uh, început activitatea datorită activității noastre și din acest punct de vedere va trebui să facem un uh, efort mai susținut. voi lucra îndeaproape cu procurorul uh, public european odată ce acesta va fi stabilit. mulțumesc foarte mult. Thank you for understanding, Mr. Mulțumim foarte mult, domnul Sosa Wagner, acum. Vă, mulțumim. Vă mulțumesc, stimată doamnă comisar de desemnat, pe scurt, pentru că nu ne mai rămâne mult timp. În general, fondurile structurale și toate fondurile Uniunii Europene înseamnă sume foarte importante care merg către statele membre. Sume mari de care, teoretic, cetățenii ar trebui să poată beneficia. Pentru ca cetățenii să fie conștienți că aceste măsuri vor aduce și locuri de muncă, ar trebui poate ca și comentatorii, analiștii, economiștii ar trebui să spună că aceste locuri de muncă sunt create grație fondurilor europene, pentru că aceste lucruri sunt pierdute din vedere. Nimeni nu pare să țină seama de eforturile făcute de instituțiile europene pentru a crea locuri de muncă prin aceste fonduri. Ce crede despre interpretarea confuză uh, care este făcută de, uh, în ce privește regulile și normele atât în statele membre cât și în Uniunea Europeană? Există mari confuzii. Și cei care trebuie să aplice fondurile uh, structurale europene se lovesc mereu de această problemă. Mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să îmbunătățim comunicarea și în ceea ce privește uh, regulamentele pe care le avem. Nu, uh, sunt uh, uh regiuni care nu cunosc în detaliu simplificările și regulile mai clare pe care noi le am adoptat pentru absorbția fondurilor europene și pe de altă parte sunt uh, Uh, nu am reușit să facem cunoscute îndeajuns beneficiile pe care uh, uh, politica de coeziune le aduce în statele membre și vreau să vă reamintesc aceste rezultate tangibile ale politicii de coeziune în ultimii șapte ani cinci sute nouăzeci și patru zero de locuri de muncă au fost create șaptezeci și șapte opt sute Ă, de, întreprinderi mici și mijlocii și au început activitatea datorită fondurilor europene doi șapte sute de kilometri de cale ferată construite în toate țările uniunii europene cu participarea noastră douăzeci și cinci opt sute de kilometri eh, de drumuri reconstruite în toate statele membre acces la internet în, în bandă largă pentru cinci milioane de cetățeni ai uniunii europene și acces la apă potabilă datorită fondurilor europene la trei doi milioane de cetățeni și cred că noi ca membri și ca oameni care lucrăm în politica regională trebuie în fiecare zi să amintim aceste cifre pentru că oamenii se lovesc în politica de coeziune de politica de coeziune la fiecare pas dar nu știu că aceste lucruri au fost făcute în special cu bani europeni optzeci și cinci din ceea ce există uh, ca noi lucruri făcute prin aceste programe au fost finanțate de noi de uniunea europeană. mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Corina, Economisirea de energie și eficiența energetică sunt cele mai rapide și mai economice căi de a rezolva probleme precum securitatea energetică, dependența de furnizorii externi, mai ales în noul context al relațiilor cu Rusia și a deciziei Uniunii Europene de a redefini strategia sa energetică și avansul către Uniunea Energetică. Ținând cont de faptul că Federul și Fondul de Coeziune, datorită efortului echipei acestea din Comisia de Dezvoltare Regională a reușit să garanteze accesul și eligibilitatea proiectelor în domeniul resurselor regenerabile și a eficienței energetice. Te întreb, ce îți propui să faci pentru a garanta că regiunile, inclusiv cele din țara ta și a mea, vor avea acces la aceste resurse, le vor utiliza inteligent și, de asemenea, ce îți propui să faci pentru ca Uh, pachetul de coeziune să contribuie substanțial la securitatea energetică și la noua politică energetică a Uniunii noastre. Mulțumesc! Am să încerc să fiu succintă. Vreau să felicit această comisie pentru că este cea care a jucat un rol major în creșterea legăturilor dintre politica de coeziune și energie și știți că fondul de dezvoltare regională și fondul de coeziune uh, contribuie acum în mod semnificativ la eficiența energetică și la uniunea europeană a energiei. sunt uh, planificate pentru actualul cadru financiar cel puțin treizeci și opt de miliarde de euro pentru economia emisiilor de carbon reduse pentru eficiență energetică în special în ceea ce privește clădirile și locuințele precum și în domeniul economiei regenerabile. Uh, este esențial și împărtășesc părerea dumneavoastră că în actuala conjunctură geostrategică uh, este esențial să investim în securitatea aprovizionării cu energie și surse regenerabile care practic ne va uh, evoluțiile recente ne arată că trebuie să ne concentrăm asupra acestei securități energetice. mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Urmează domnul Țeler. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă Crețu. În Uniunea Europeană, granițele pot fi trecute liber de oameni. Cu toate acestea, unde regiunile de frontieră vor să colaboreze, vedem că uh, capitalele le împiedică să o facă. Am realizat un instrument uh, juridic pentru dumneavoastră care a fost extins în, următoar, în, urmă, în ultimul mandat. E vorba de grupările europene de cooperare teritorială. Uh, considerați că acest uh, instrument va aduce ceea ce este necesar în cooperarea teritorială și că va reuși să um, deblocheze acele situații unde capitalele blochează cooperarea teritorială între regiunile transfrontaliere? Dumneavoastră și Comisia dumneavoastră intenționați să sprijiniți acest instrument. De asemenea, un element foarte important în politica de vecinătate va fi reprezentat tot de acest instrument. Colegul Han îl cunoaște și cu siguranță vă va ajuta. În următorii doi ani va trebui să ne luptăm ca politica de coeziune să aibă un viitor la începutul mandatului anterior, părea că se dorește ca politica de coeziune uh, să fie lăsată baltă și înlocuită de alte politici. Vă veți asigura că politica de coeziune are un viitor și până în 2020 și după aceea? Mulțumesc! Mulțumesc și eu, vă mulțumesc foarte mult. Așa cum spuneți, granițele la ora actuală pot fi trecute, dar uh, sunt încă diferențe de dezvoltare, dar avem acest uh, aceste instrumente inclusiv colaborarea transfrontalieră care după părerea mea funcționează foarte bine în unele părți uh, știți uh, practic uh, eu cred că aceste programe de colaborare transfrontalieră au fost construite tocmai pentru a vindeca niște răni care încă au mai existat pe harta noastră și am văzut exemple foarte frumoase de Uh, de pildă uh, la granița dintre franța și spania un spital, care a fost construit uh, avem un exemplu foarte frumos la granița dintre românia și ungaria cu o cooperare transfrontalieră foarte, foarte bună și mi aș dori ca toate aceste Uh, instrumente să, se dezvolte. pe de altă parte dumneavoastră vă referați la instrumentele legate de integrarea teritorială și uh, ajutorul uh, comun. cred că trebuie să, ca statele membre să încerce să lase mână liberă regiunilor și localităților și nu trebuie să mai intervină în modul în care regiunile își construiesc programele pentru că ele știu cel mai bine problemele pe care le au în legătură cu viitorul politicii de coeziune aș vrea să mă asigur și mă scuzați doamnă președintă pentru că aș vrea să vă spun că știu toate atacurile care, se, uh, care sunt la adresa politicii de coeziune încercările de a diminua fondurile și noi trebuie să îi convingem în continuare pe oameni că și după două mii douăzeci această politică de coeziune trebuie să existe pentru că contribuie la dezvoltarea armonioasă a întregii uniuni europene și a disparităților și astfel toată uniunea europeană va avea de câștigat. Mulțumim. Iar următoarea întrebare vine din partea domnului Rope. Pirmininkė, gerbėme paskirtoji. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat. Întrebările se repetă în bună măsură. Și cred că suntem cu toții de acord că o bună guvernanță este uh, obligatorie pentru implementarea corectă a diverselor politici. Așa cum arată și practica, am fi putut obține cele mai bune rezultate atunci când autoritățile regionale ar fi fost implicate în diversele parteneriate. Și doresc să vă întreb ce rol veți juca pentru a ameliora guvernanța regională și ce măsuri veți lua pentru a obține, în termeni practici, descentralizarea în statele membre. Ați putea să ne dați unele exemple și exemple de măsuri specifice pe care aveți intenția să le luați? într adevăr buna guvernare este esențială și capacitatea administrativă în uh, buna gestionare a fondurilor europene implicarea autorităților regionale este de asemenea o condiție sine qua non pentru a obține o mai, bună folosire a fondurilor europene uh, sigur că va exista un studiu privind uh, guvernanța uh, și modul în care parteneriatul este aplicat avem și acest cod de conduită și Uh, pe care trebuie să l avem în vedere și pe care statele membre vor trebui să l aibă în vedere. știți că toate, există cazuri și cazuri sunt țări care sunt complet descentralizate și regiunile pot lua măsuri uh, Uh, așa cum cred ele de cuviință sunt alte state uh, mult mai centralizate dar care lucrează la programe de descentralizare deci măsurile care se vor adopta pentru fiecare stat în parte și care vor fi discutate cu fiecare stat în, parte cred că vor fi diferite pentru că țările au niveluri diferite și capacități diferite. Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea domnului Nicholson, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Unele chestiuni practice la fața locului au arătat, cel puțin mulți mi-au uh, spus în circumscripție, că au îngrijorări pentru că au fost uh, implicați în proiecte la fața locului și totuși au văzut un impact negativ al întârzierilor uh, în aplicarea noilor programelor. Aceasta poate să ducă la, la o lipsă de, poate că este din cauza unei expertize care lipsește sau a cunoștințelor care lipsesc, dar este important ca toate lucrurile pozitive să nu fie pierdute în aceste proiecte. Credeți că schimbările, schimbarea comisiei și schimbările pe care le propune domnul Juncker cu privire la structura comisiei va ajuta să să facă această tranziție cât se poate de lină, astfel încât fondurile relevante să poată să aibă un impact pozitiv de acum încolo în comunitățile acestea cât de repede și pentru ca să se asigure ca toate realizările din trecut să fie vizibile acum? Mulțumesc foarte mult. Există această nouă structură a Comisiei Europene care uh, a fost desemnată de, președintele juncker și îmi propun să colaborez îndeaproape cu toți cei responsabili pentru gestionarea uh, uh, fondurilor structurale și de investiții noi avem în cadrul dg regio responsabilitatea fondului de coeziune și a fondului de dezvoltare regională dar vom lucra îndeaproape cu vicepreședintele katainen pentru a asigura cele mai bune uh, rezultate uh, posibile. cred că este foarte important să uh, pornim la drum în derularea programelor operaționale pentru această nouă perioadă două mii paisprezece două mii douăzeci și din punctul meu de vedere eu m aș îndrepta mai degrabă cu privirea către viitor pentru a porni cu dreptul în derularea acestor programe. sigur că rămâne în paralel să încheiem cu succes perioada de programare două mii șapte două mii treisprezece dar uh, uh, cred că și dumneavoastră și noi trebuie să privim spre viitor și să încercăm să pornim cu dreptul această nouă perioadă de programare. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Domnul Abauns. Bună ziua, Saki. Bună ziua, aici sunt. Bună ziua, doamnă Crețu, aici sunt, aș dori să... Aici sunt, mă vedeți? Aș vrea să insist asupra chestiunii cooperării transfrontaliere, pentru că, într-adevăr, am văzut ce se propune, dar nu mi se pare că și bugetul este la înălțimea acestei voințe. În al șaselea raport de coeziune nu se menționează aproape deloc. În ceea ce privește țara Bașilor, e foarte importantă pentru noi cooperarea transfrontalieră sunt menționate diverse regiuni, dar cred că sunt uh, multe obstacole de eliminat, multe diferențe de eliminat între regiunile transfrontaliere. Cred că trebuie făcute eforturi ca programele operaționale să fie mai eficiente, ați spus-o și dumneavoastră. Ca și în Irlanda, după cum a spus antevorbitorul meu, în țara mea programele europene transfrontaliere trebuie și pot să joace un rol foarte important pentru stabilizare și pentru soluționarea conflictelor. Ați spus-o și dumneavoastră acum câteva minute. Ați recunoscut acest rol important și ați menționat și uh, Cipru pe lângă Irlanda. Eu v-aș ruga să vă interesați și de țara Bașcilor, pentru că ne-ar interesa un program similar care să țină cont de realitățile noastre. Aș vrea să știu și ce aveți de gând să faceți pentru a spori cooperarea transfrontalieră, pentru ca statele membre să aibă mai multe posibilități. Mulțumesc! fiți sigur că îmi va face mare plăcere să vizitez țara baștilor și să văd, uh, uh, să văd uh, direct care sunt problemele cu care vă confruntați. pe de altă parte este evident că această chestiune trebuie abordată cu Uh, guvernele uh, spaniol și ale regiunilor respective deci este foarte important să avem o înțelegere comună între regiuni și, și guverne. sigur că există uh, regiuni mai mult sau mai puțin tensionate de aceea vorbeam mai devreme de rănile pe care istoria le a lăsat pe harta țării noastre și deci uh, uh, noi prin uh, politica de coeziune și prin politica regională putem să atenuăm aceste răni și să i facem pe oameni să lucreze împreună chiar oameni care au fost în conflicte de ani de zile sau de zeci de ani de zile acum lucrează împreună pentru a genera dezvoltare economică pentru a crea locuri de muncă și cred că acesta este cel mai bun mod pentru a depăși uh, toate aceste uh, răni ale istoriei pe care încă le avem deci uh, uh, colaborarea transfrontalieră sunt de acord cu dumneavoastră trebuie să i acordăm o atenție mult mai mare pentru că sunt foarte multe lucruri care se pot face de o parte și de alta a granițelor în comun și am dat exemplele pe care le am spus. Mulțumesc, domnule Etheridge, acum. Vă mulțumesc vă voi fi de ajutor în mod necaracteristic și vă voi da o întrebare la care puteți răspunde foarte rapid, pentru că sper că veți spune da sau veți promite la sfârșit. Uh, vin din West Midlands, din Marea Britanie, și regiunea West Midlands, așa cum arată și BBC-ul, are mai multă sărăcie decât uh, majoritatea celorlalte regiuni din UK. 22% din populație câștigă sub 200 de lire sterline pe săptămână. Cum puteți explica circumscripției mele cum vor fi cheltuit banii contribuabilor, cum poate să financeze un personaj de desene animate sau uh, centre de fitness pentru adulți care ar fi, ar fi putut să plătească 12 infirmiere la spital. Iar dacă nu puteți explica, ne puteți promite poate că veți stopa veți stopa această risipă de bani și schemele acestea dubioase? am uh, și simt această responsabilitate pentru cheltuirea eficientă a banilor uh, plătitorilor de taxe și așa cum spuneam cred că cei care beneficiază cel mai mult trebuie să facă cele mai multe eforturi. din uh, câte am văzut cred că și regiunea dumneavoastră care a fost supusă unui proces de dezindustrializare a folosit uh, fonduri europene deci ne va fi foarte ușor să explicăm uh, celor uh, din circumscripția dumneavoastră Uh, faptul că ei înșiși au beneficiat de aceste programe de, reconversie profesională în urma dezindustrializării masive care a avut loc în regiunea dumneavoastră și știu că este una dintre puținele regiuni din marea britanie care se încadrează în cadrul regiunilor mai puțin dezvoltate și deci din acest punct de vedere într adevăr eu cred că în adoptarea noului regulament pe care l ați făcut faptul că ați adoptat criterii precise și obiective precise unde banii se pot duce s a ă, făcut tocmai pentru a preîntâmpina această risipă de fonduri pentru că sunt exemple pe care le ați dat și dumneavoastră centre de fitness terenuri de golf și așa mai departe care au fost cheltuite cu bani europeni în zone în care nu există nici toalete publice în zone în care există nevoie de locuri de muncă și în care nu ne permitem luxul. sigur că ne dorim cu toții să mergem Uh, la centre de fitness dar nu ne permitem luxul să finanțăm din bani europeni aceste lucruri pentru că sunt nevoi mult mai mari ale milioanelor de oameni care sunt șomeri ale milioanelor de oameni care au nevoie de acești bani și din acest punct de vedere îmi va face mare plăcere să vin cu dumneavoastră și să încercăm să schimbăm aceste prejudecăți ale majorității celor din marea britanie din păcate în legătură cu cheltuirea banilor publici se cheltuie pentru cetățeni și pentru nevoile cetățenilor inclusiv pentru multe regiuni din marea britanie. mulțumesc foarte mult! Următoarea întrebare acum din partea domnului Austrevicius. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, aici sunt. După criza economică, ne confruntăm totuși în continuare cu anumite probleme și consecințe sociale și economice. Și unul din pierzători sunt uh, IMM-urile, pentru că au fost excluse, de fapt, de la fluxurile financiare și de pe piețe. Având în vedere Europa 2020 și finanțele suplimentare care vin din cercetare și dezvoltare, mă gândesc că va trebui să vorbim mai mult despre capacitatea de absorpție decât despre investiții. Care sunt măsurile pe care va trebui să le luați pentru a limita, uh, pentru a îmbunătăți uh, capacitatea de absorpție și pentru a uh, în același timp limita absorpția proastă pentru ca uh, investițiile să fie importante pentru IMM-uri și care sunt uh, instrumentele pe care le veți pune la dispoziție pentru ca aceste IMM-uri să aibă acces la fondurile europene. de mici și mijlocii pentru că ele sunt generatoare de locuri de muncă și de creștere economică știți foarte bine că în cadrul financiar două mii șapte două mii treisprezece s au alocat șaptezeci de miliarde de euro uh, pentru uh, uh, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii actualul cadru financiar prevede ca această sumă să se dubleze deci este vorba de o sută patruzeci de miliarde de euro. sigur că aceste sume vor merge în măsura în care vom avea programe operaționale Uh, capabile să absoarbe aceste sume. acești bani sunt puși deoparte pentru întreprinderile mici și mijlocii dar sperăm să, le, să nu ne aflăm în situația precedentă în care nu am avut programe suficient de inteligente de, pentru a absorbi aceste, aceste Uh, fonduri. deci îmbunătățirea capacității de absorbție este uh, esențială și o să încurajez statele membre să lucreze mult mai mult cu întreprinderile mici și mijlocii inclusiv să găsească modalități legale ca uh, mediul privat să contribuie la partea sa lor de finanțare în fondurile europene pentru că astfel vom maximiza impactul politicii de coeziune. mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Gheriche. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Capacitatea administrativă este insuficient simplificată, ați spus. Uh, politica europeană a devenit tot mai birocratică, administrarea fondurilor este complicată, la fel și condițiile de alocare de fonduri. Ce veți face pentru a reduce birocrația în acest domeniu și pentru a simplifica accesarea proiectelor? Poate că soluțiile nu sunt cunoscute în toate regiunile. Uniunea Europeană, Comisia Europeană și regiunile europene au nevoie de un schimb de experiență mult mai puternic. Ce veți face în calitate de comisar pentru a influența și a stimula acest schimb de experiență? Și încă ceva, ă, există un proiect de a lega coasta Dalmației de restul Croației care credeți că ar fi um, soluții alternative, dată fiind situația graniței dintre Croația și Bosnia și Herțegovina, dacă Croația ar intra în spațiul Schengen? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun că uh, birocrația cred că s-a redus uh, foarte mult prin aceste regulamente adoptate în Parlamentul European. Nu cred că numai Comisia Europeană uh, Um, uh, este cea care trebuie să și simplifice regulamentele și așa cum uh, spuneam mai devreme sunt uh, țări în care pentru accesarea unor fonduri europene este nevoie de mai mult de patruzeci de semnături și să știți că nu, aceasta nu este o cerință a legislației europene deci depinde de fiecare țară cum, care sunt reglementările dar trebuie găsit acel echilibru optim între simplificare și uh, control și, uh, regularitate și calitate. deci uh, pe de o parte ați văzut că aici întrebările s au axat pe două chestiuni opuse pe de o parte Uh, cererea pentru simplificare iar pe de altă parte foarte multe voci sunt pentru înăsprirea regulilor pentru cheltuirea corectă a banilor publici și eu dau dreptate ambelor puncte de vedere deci trebuie să ușurăm munca beneficiarilor dar pe de altă parte trebuie să fim foarte stricți cu modul în care este cheltuit banul european. deci uh, nu minimizez importanța schimburilor de experiență sunt convinsă că nu toate regiunile știu care sunt oportunitățile oportunitățile oferite de politica europeană. sunt convinsă că nu toate statele știu de pildă că pot merge să facă schimb de experiență la sevilla în legătură cu modul în care pot folosi, smart specialisation și îl avem aici pe domnul van nistelrooij care a fost cel care s a bătut pentru acest, uh, acest uh, uh, Uh, acest concept și am început să mă uit și am zis cum se poate ca fiecare regiune să aibă high tech technology și așa mai departe și mi am dat seama că și regiunile cele mai puțin dezvoltate își pot crea uh, locuri și uh, puncte de atracție cum este grecia cu brânza feta agroturismul și așa mai departe nu fiecare regiune trebuie să fie silicon valley pentru că nu poate fi fiecare regiune silicon valley dar fiecare regiune are lor, propriul atu și trebuie să l găsească împreună autoritățile uh, locale până și în cele mai sărace regiuni există școli există universități există uh, administrație publică pot sta împreună la masă să spună care este zona în această zonă care este punctul nostru forte palinca în uh, ungaria țuica în, în uh, românia brânza feta așa cum spuneam dacă nu se poate prin centre de cercetare dar vă recomand și cred că este un lucru bun de a face un fel de informare către regiuni și către statele membre să știe toate lucrurile de care beneficiază. la sevilla există această platformă de inovare unde fiecare regiune poate merge și se poate informa cum pot fi accesați banii europeni pe măsura ă, nevoilor și a atuurilor pe care le are fiecare regiune. mulțumesc foarte mult! Thank you. And the last question. Mulțumesc și ultima întrebare acum din partea doamnei Monica Vana. Mulțumesc. Ultima mea întrebare se referă la protecția climei și la restructurările ecologice în uh, economie, care au jucat un rol puțin important în această audiere. Comisia în iulie a făcut o comunicare cu privire la green economy și la potențialul acestei economii verzi în ceea ce privește investițiile în economiile durabile, de exemplu, de viitor, în ceea ce privește locuri de muncă înverzite, de exemplu. Și fondurile structurale joacă un rol important aici. Mi se pare chiar că trebuie să contribuie foarte mult la o restructurare ecologică a economiei. Dacă Europa vrea să rămână competitivă pe viitor, trebuie să aibă loc această schimbare către ecologie. Întrebarea mea, care vor fi pașii concreți pe care îi veți face pentru ca această înverzire să poată să fie posibilă în cadrul politicii de coeziune și fondurilor structurale? Uh, mulțumesc foarte mult într adevăr în uh, noua perioadă de programare uh, două mii paisprezece două mii douăzeci această dimensiune ecologică este foarte importantă spuneam mai devreme că treizeci și opt de miliarde se vor duce spre eficiența energetică dar unele dintre aceste programe vor include și această cerință a ecologizării și sigur că venind din Uh, partea grupului verzilor este uh, trebuia să mă aștept la această întrebare este o chestiune foarte importantă care ține de viața de zi cu zi a noastră de modul în care trăim și de modul în care ne îmbunătățim uh, ambianța în care trăim noi și copiii noștri și Uh, sigur că în goana aceasta după locuri de muncă am vorbit în această uh, audiere mai mult despre modul în care vom face uh, să, crească locurile de muncă mai mult despre simplificări mai mult despre corupție despre transparență dar chiar dacă a avut așa o, o alocare mică vă asigur că nu vom pierde din vedere această dimensiune ecologică care este foarte importantă. Thank you. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Doresc să mulțumesc deputaților pentru întrebările adresate și domnului comisar de semnat pentru răspunsuri. A fost o dimineață lungă și solicitantă, dar și una extrem de interesantă. Doresc să mulțumesc tuturor pentru contribuții. Înainte de a-i da cuvântul doamnei comisar desemnat pentru concluzii, îl invit pe domnul Michel Lebrun, președinte al Comitetului Regiunilor, da, să facă o declarație de 3 minute, așa cum buna tradiție a comisiei noastre o cere. Vă rog, domnule Lebrun. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și membrilor Comisiei Regii de a ne fi permis să ne exprimăm în această dimineață. Doamna comisar desemnat, Politica de coeziune pentru Comitetul Regiunilor este primordială. Știți prea bine, autoritățile locale pe care noi le reprezentăm sunt destinatarii, dar și operatorii a mai bine de 60% din fondurile structurale, iar Comitetul Regiunilor joacă un rol tot mai mult de go-between, de mediator, de facilitator între autoritățile europene și autoritățile locale și regionale pe care noi le reprezentăm. Și, pe scurt, aș dori să insist asupra câtorva puncte importante pentru noi, pentru Comitetul Regiunilor. Odată, cel de-a șaselea raport asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale sugerează o nouă viziune teritorială în strategia revizuită 2020 Comitetul Regiunilor cere o carte albă pe tema coeziunii care să ne permită să avansăm și după 2020 în termen de coeziune socială. Apoi, intervine tema zonelor urbane. Se pare că e necesar să avem o carte albă pentru o agendă urbană integrată care să ne permită ca dimensiunea urbană să fie ancorată în toate politicile europene pentru perioada 2014-2020, fondurile structurale, cele 350 de miliarde, um, țin, nu-i așa, de portofoliul dumneavoastră. Și, așa cum arătați domnul comisar Han, Comitetul Regiunilor e gata să se alăture planurilor comisiei ce veți propune pentru a susține o mai bună absorție a fondurilor de către autoritățile locale și regionale? Ei bine, noi am putea aborda împreună acest, uh, am putea aborda această temă în sesiunea comună pe care o avem cu Comisia Regia Parlamentului European chiar săptămâna viitoare. Într-o rezoluție elaborată la Torino, Comitetul Regiunilor a solicitat implicarea în cofinanțarea fondurilor structurale. Trebuie să putem utiliza flexibilitatea prevăzută în pactul de stabilitate pentru a stopa această problemă care handicapează creșterea și ocuparea, mai ales în regiunile cele mai puțin dezvoltate. În fine, suntem gata să definim și să, și să realizăm împreună cu Comisia și cu Parlamentul European o strategie de comunicare descentralizată a politicii europene, așa încât să explicăm cetățenilor care este valoarea adăugată a Uniunii Europene. Și ca schimb de informație, acele Open Days pe care le organizăm cu Comisia Regii sunt o oportunitate rară. Închei, doamnă președinte, pentru țările din vecinătate care au fost evocate aici. Comitetul regiunilor se află în relații cu vecinii noștri din Est și din Sudul Mediteranei pentru a ajuta în procesul de descentralizare și a consolida astfel legăturile cu autoritățile locale și regionale în beneficiul creșterii și ocupării. Salut dorința dumneavoastră de a deveni ambasadoarea orașelor și regiunilor în Colegiul Comisarilor și dorința de a pune în aplicare această politică de coeziune care arată întreaga valoare a Uniunii Europene. Puteți conta, dacă veți fi desemnată, puteți conta asupra Comitetului Regiunilor pentru politicile pe care le veți implementa, ținând cont de principiile eh, la care ținem cu toții, printre care guvernanța multinivel. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Lebrun. Acum o invit pe doamna Corina Crețu, comisar desemnat, să facă o declarație de încheiere de nu mai mult de 5 minute. Very much. I, I will be... Mulțumesc foarte mult. Am să fiu chiar și mai succintă de atât pentru că m-am lungit cam mult. M-am pregătit să spun ceva despre politica de coeziune în observațiile mele de încheiere, dar iată că am vorbit trei ore, a fost o dezbatere foarte interesantă și mă gândesc acum să vă împărtășesc câteva păreri personale. A fost foarte emoționant pentru mine, mă aflu de 8 ani la Parlamentul European, am venit în calitate de observator cu un an înainte ca țara mea să intre în Uniunea Europeană și mi-amintesc de parcă ar fi fost ieri, prima zi, când am venit aici în Parlament și cum m-am simțit când am, venit, când am devenit apoi membră în Parlamentul European. Aș vrea să vă spun că a fost mult mai greu pentru mine să mă aflu aici, în fața dumneavoastră, astăzi, și ar fi fost mult mai greu dacă n-aș fi avut experiența de 8 ani de membră în Parlamentul European. Unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți, nu mă voi schimba. Aș vrea să păstrăm relațiile pe care le-am avut întotdeauna și știu uh, că uh, comisia dumneavoastră anume are o experiență enormă, deci mă bucur foarte mult că vom avea șansa să facem un schimb de opinii constant și să luăm decizii împreună, pentru că acest domeniu este unul dintre cele mai importante și cred că este esențial să colaborăm în interesul cetățeanului și al Europei în general. Așadar, vă asigur că dacă voi fi confirmată comisar, voi lupta pentru aceleași valori pentru care am luptat aici cu dumneavoastră împreună la Parlamentul European. Voi lupta pentru valorile europene, pentru demnitate și un tratament egal în toate statele membre. Mulțumesc foarte mult și totdeauna mă voi bucura să mă aflu aici ori de câte ori veți considera că e necesar. Sigur, după ce deliberați destinul meu. Thank you. Thank you, Mrs. Cret. Mulțumim foarte mult, doamnă Crețu, mulțumim tuturor deputaților și înainte să încheiem această reuniune vreau să vă spun că reuniunea de evaluare a acestei audieri, care se va ține în camera astăzi de către coordonator de la ora 1 la 2 în sala PHS pe 4B001. Se încheie reuniunea.